Bună ziua, doamnelor și domnilor. Stimați colegi, vă rog să luați loc. Well, thank you. If you want to have your seats and remain silent, so... Vă rog să luați loc, să păstrăm liniștea, ca să putem trece la punctul numărul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. pentru reuniunea de astăzi. Există un singur punct pe ordinea de zi. Dacă nu există obiecții, în cazul acesta o considerăm adoptată ordinea de zi și trecem la punctul care este inclus pe ordinea de zi. Sunteți conștienți cu toții că urmează să uh, vedem cum se aplică rezoluția Parlamentului European din septembrie 2010 referitoare la situația romilor din Europa. Vom avea o discuție cu participarea a trei membri importanți din cabinetul Comisiei Europene, o salutăm pe vicepreședinta Vivian Reding, care se ocupă de portofoliul drepturi fundamentale, justiție, comisarii Malmström și Andor. Responsabil pentru politicile sociale este prezentă și Comisia pentru ocuparea forței de muncă. În prezidiu se află președinta Comisiei pentru ocuparea forței de muncă, doamna Beres. O salutăm și pe domnia sa. Vă amintesc că în septembrie 13 conferința președințelor a decis ca în Comisia Libe să avem un follow-up privind rezoluția care a fost adoptată în plenară pe 9 septembrie privind situația romilor din Europa. Deci, în cadrul acestei reuniuni extraordinare avem acum participarea a trei comisari care fac parte din acest task force pentru problematica romilor. Îi salutăm pe membrii Comisiei pentru Ocupare, pe membrii Comisiei Libe, în baza articolului 50 privind uh, strategia Uniunii Europene privind incluziunea romilor. Doamna Gearuca, colega noastră, este raportoare. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a urmărit problematica de la bun început, a publicat o serie întreagă de studii care se află la dispoziția tuturor uh, participanților în acest hemiciclu Salutăm și pe directorul pentru drepturi fundamentale, domnul Cerăm. Ne bucură că sunteți prezent alături de noi. Iar acest subiect care va fi analizat și către Consiliul European în curând și în legătură cu care există diverse inițiative importante, de pildă uh, crearea unui fond care să uh, fie la dispoziția romilor, se va decide la, în conferința din uh, octombrie pe 12 și 13 la București în legătură cu acest fond. De asemenea, va avea loc o reuniune dedicată în ei romilor la Strasburg în octombrie. Toate acestea dovedesc cât de important este subiectul în uh, momentul de față, inclusiv în contextul intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona și al Cartei Drepturilor Omului, care sunt drepturi uh, fundamentale și care trebuie respectate în tocmai. Îi dau cuvântul la început doamnei Reding, după aceea doamnei Malmström și după aceea domnului Andor. Dar vom avea și posibilitatea să discutăm și presupunem că un uh, număr mare de membri vor dori să ia cuvântul. Metoda pe care o aplicăm când sunt prezenți uh, în sală și comisari, le vom da cuvântul, după aceea se pot face remarci către reprezentanții eh, grupurilor politice și după aceea restul membrilor pot de asemenea să participe la dezbatere. Eu propun să, să închidem de la bun început eh, lista membrilor care doresc să intervină în momentul în care trecem la cea de-a doua rundă de dezbateri, astfel încât să putem trata subiectul eh, într-un termen de două ore și jumătate până la ora 18.30. Sugerez ca atare ca toți cei care doresc să participe la dezbateri să ne semnaleze intenția lor să putem închide lista în momentul în care uh, declanșăm cea de-a doua rundă de intervenții. Bun. E, era ușor de prevăzut că această dezbatere va fi foarte însuflețită. Dar să dăm cuvântul. Uh, Pervanș, dorești să intervii înainte de a începe? Mulțumesc, domnule președinte. În numele membrilor Comisiei de Angajare și Afaceri Sociale, vreau să mulțumesc membrilor Colegiului Comisiei care au acceptat invitația de a ni se alătura pentru a participa uh, în discuțiile referitoare la ceea ce s-a întâmplat azi dimineață la Comisie. Membrii Comisiei noastre sunt foarte preocupați de această procedură care va asocia cele două comisii, astfel încât să putem aborda chestiunea romilor atât din punct de vedere al nediscriminării, cât și din punct de vedere al luptei împotriva excluziunii sociale și a discriminării. Este deci un dublu mandat pe care vrem să-l finalizăm cu bine și așteptăm și contribuția Comisiei în acest sens. Și în numele Comisiei noastre am vorit să uh, Uh, fac această introducere. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Doamnă Bereș, acum uh, doamna vicepreședintă a Comisiei, doamna Reding are cuvântul. Doamnă comisar, mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a fost anunțat la începutul acestei luni, Comisia Europeană a evaluat evenimentele din Franța și a discutat situația globală a romilor și legea europeană privind libera circulație și uh, libertatea cetățenilor. În comisie au fost făcute prezentări de mine, de domnul Andor și de doamna Malmström și am conchis la nivelul colegiului următoarele lucruri. Fiecare cetățean are dreptul la liberă circulație ca principiu fundamental european ca gardian al tratatului, Comisia are datoria să asigure implementarea acestui principiu de către toate statele membre în totalitate. Statele membre sunt responsabile și au dreptul să ia măsuri pentru a proteja liniștea și siguranța publică pe teritoriul lor. În acest sens, trebuie să, să respecte normele din Directiva 2004 privind libera circulație drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni și trebuie să evite discriminarea, mai ales pe motive de uh, naționalitate sau apartenență la un grup etnic. În al treilea rând, Ultimele evenimente din Franța au dus la un schimb detaliat de discuții între comisie și autoritățile din Franța cu privire la uh, punerea în aplicare a legii liberei circulație în Europa. Comisia a reținut astăzi asigurarea dată de Franța la cel mai înalt nivel politic pe 22 septembrie 2010, conform căreia, mă refer la această garanție, conform căreia măsurile luate de autorități nu au avut obiectivul și nici efectul de a se axa pe o minoritate etnică specifică, ci de a trata toți cetățenii europeni în același fel instrucțiunile administrative din circulara din 5 august nu au fost în conformitate cu această orientare au fost anulate și înlocuite cu un alt set de instrucțiuni pe 13 septembrie anul acesta și autoritățile franceze au asigurat aplicarea completă și nediscriminatorie a legislației europene în conformitate cu tratatul și Carta Drepturilor Fundamentale. În al patrulea rând, Comisia a constatat că Franța își reafirmă angajamentul față de o cooperare strânsă și echitabilă pe acest subiect și, prin urmare, Comisia va continua schimbul cu autoritățile franceze. În acest sens, astăzi a transmis o scrisoare către autoritățile franceze în care detalia o serie de întrebări privind aplicarea practică a acestor garanții politice furnizate de partea franceză. Cuvintele sunt bune, dar e nevoie și de dovezi concrete, practice, cu privire la ce s-a întâmplat. În al cincilea rând, pentru a oferi garanție juridică statelor membre și cetățenilor europeni, mai ales în situații controversate, este extrem de important ca uh, garanțiile procedurale și de fond care sunt incluse în directiva din 2004 privind libera circulație să fie transpuse în mod complet și corect de către și în statele membre. Comisia consideră că Franța nu a transpus această directivă a liberei circulații în legislația națională cel puțin nu astfel încât aceste drepturi să fie complet eficiente și transparente. În consecință, Comisia a hotărât astăzi că va transmite o scrisoare de notificare oficială Franței cerând transpunerea completă a prevederilor acestei directive va face acest lucru, cu excepția cazului în care măsurile, proiectele de măsuri de transpunere și un calendar detaliat al acțiunilor de transpunere ne vor fi transmise până la data de 15 octombrie. Dacă acest lucru se va întâmpla, nu va fi nevoie să acționăm dacă însă nu se va întâmpla, atunci va fi transmisă o scrisoare de notificare oficială în cadrul pachetului din octombrie privind procedura de infracțiune. 6. Comisia analizează situația tuturor celorlalte state membre pe baza directivei privind libera circulație pentru a stabili dacă este necesar să se inițieze astfel de proceduri de infracțiune și în alte cazuri. Însă, astăzi, n-am vorbit despre alte cazuri, am vorbit doar despre Franța. Vom vorbi despre alte cazuri de-a lungul uh, acestei perioade și, uh, în consecință, dacă se va dovedi necesar, în cadrul următoarelor pachete vom uh, iniția și transmite procedurile de infracțiune și către alte state membre. În ceea ce privește chestiunea privind situația romilor, Comisia a reafirmat că ne confruntăm cu o provocare socială și economică și responsabilitatea este comună pentru toate statele membre. Comunicarea Comisiei pe acest subiect, emisă pe 7 aprilie, elaborează și listează o serie de măsuri care trebuie luate la nivel național și european pentru a îmbunătăți situația romilor cât mai repede posibil. În acest sens și pe baza activităților din cadrul platformei romilor și grupului de lucru pentru romi înființate de comisie pe 7 septembrie, cu scopul de a analiza utilizarea și eficacitatea fondurilor europene și naționale pentru incluziunea romilor, comisia va prezenta un cadru european pentru strategiile naționale de integrare a romilor și asta în aprilie anul următor. Acest cadru pe baza rapoartelor grupului de lucru pentru romi, va avea în considerare utilizarea fondurilor europene și naționale și va formula propuneri pentru o implementare mai eficientă a acestor fonduri în rezolvarea problemei incluziunii eh, romilor, atât pentru perioada de programare actuală, cât și pentru cea viitoare. Fondurile europene destinate acestei incluziuni au un caracter eh, multidimensional și trebuie să abordeze problema minorității romilor din mai multe perspective baza trebuie să fie principiul comunicării pentru incluziunea romilor și uh, lucrurile trebuie să se deruleze în cadrul unei cooperări consolidate între toți factorii interesați. În plus, cadrul va încerca să ofere o monitorizare mai eficientă și să ofere sprijin eforturilor naționale axate pe integrarea romilor. În acest sens și în cadrul strategiei Europa 2020, Comisia va invita statele membre să își prezinte propriile strategii naționale pentru includerea sau incluziunea romilor, care ar putea să fie parte a programelor naționale de reformă. Inițiativa cheie privind uh, eradicarea sărăciei va reprezenta cadrul de integrare pentru integrarea priorităților orizontale, cum ar fi integrarea cetățenilor romi, Comisia de asemenea se așteaptă ca statele membre să aibă obiective clare, explicite și ambițioase cu privire la romi atunci când își stabilesc obiectivele pentru 2020 în domeniul reducerii sărăciei, angajării forței de muncă și promovării educației. Comisia va colabora îndeaproape cu toate statele membre pentru a elabora acest cadru și Agenția pentru Drepturi Fundamentale va participa de asemenea la aceste lucrări. Comisia va raporta cu privire la progresele înregistrate atât către Parlamentul European cât și către Consiliul European și asta înaintea verii anului următor, 2011. Mulțumim, doamnă vicepreședinte Reding. Acum dăm cuvântul doamnei comisar Malmström. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este o onoare pentru mine să mă aflu aici astăzi. Fiind responsabilă de chestiuni de securitate, îmi dau seama că securitatea merge ca pe roate aici. Mi-a fost foarte greu să intru în Parlament, multă poliție în jurul Parlamentului, de dată când cele din urmă am ajuns, sunt alături de dumneavoastră, văd că tot, că întreaga țară s-a mobilizat, a fost foarte greu să explic unui polițist din Antwerp de ce trebuie să ajung la Parlament, de ce trebuie să intru. Îmi pare rău că va trebui să vă părăsesc în curând, dar înainte o să vă uh, spun câteva cuvinte. E foarte bine că Parlamentul European s-a implicat atât de mult și sper că acest lucru reprezintă o garanție că acest subiect uh, nu va fi pe prima pagină a ziarilor scurt timp și după aceea uitat și vom face într-adevăr eforturi pentru a îmbunătăți viața cetățenilor europeni. Ca și dumneavoastră, Comisia acordă foarte mare importanță respectului drepturilor fundamentale, combaterii discriminării și includerii minorităților în societate. Rasismul și xenofobia nu au ce căuta în, în Europa. Bineînțeles, mai sunt și alte elemente în afară de cele juridice. Avem și multe politici la dispoziția Uniunii Europene pentru a combate rasismul și xenofobia, precum și discriminarea. Coordonarea politicilor statelor membre și sprijinul economic sunt două dintre ele. Sprijinul economic este acordat, printre altele, prin, ca, prin fondul structural, fondurile structurale și prin Fondul European pentru Integrare, chiar dacă este mai limitat, dar o să revin la acest lucru. Fondul European pentru Integrare ține de competențele mele fiindcă integrarea și politicile sociale sunt esențiale la nivel european. Acestea pot fi folosite pentru resortisanții țărilor terțe și știm foarte bine că mulți romi locuiesc în România și nu au cetățenia țărilor în care locuiesc, iar mulți dintre, dintre ei sunt resortisanții ai țărilor terțe și nu au, sau nu au niciun fel de cetățenie. Acești romi intră în cadrul politicilor pentru integrare. Integrarea resortizanților din țările terțe se bazează pe principiul drepturilor egale, șanselor egale pentru toți eh, um, rezidenții cu drept de ședere, de ședere egale pe teritoriul țărilor europene. Dar acesta este un proces dublu, o, o adaptare a societăților și a migranților, care este un proces pe termen lung, cu răspunderi de ambele părți și la nivelul autorităților și guvernelor europene. Bineînțeles, integrarea se face cel mai bine la nivel local autoritățile locale, ONG-urile locale, comunitatea locală, ele știu cel mai bine care sunt circumstanțele, care este mediul și ce se poate face. Dar e loc de schimb de bune practici și de metode comune și, indic- și indicatori. Integrarea uh, romilor uh, poate fi finanțată de Fondul European pentru Integrare și avem 825 de milioane de euro până în 2015. Uh, Obiectivul este să sprijinim eforturile statelor membre și să le permitem rezident, um, să le permitem acestor persoane de um, altă etnie, religie și um, proveniență să se integreze în societățile europene. Resortisanții rom din Sărterțe care au uh, aplicat, care au depus uh, cerere pentru uh, azil poate fi susținut din același fond, care este vorba de 628 de milioane. Acțiunile, alte acțiuni sunt um, eligibile pentru Fondul European pentru Integrare legate de cetățenii de etnie romă. Toate aceste uh, fonduri uh, se bucură de gestiune comună, statele membre fiind cele responsabile. Fondurile nu fac o diferențiere între etnii, bineînțeles, singura diferențiere se face între cetățeni europeni și uh, cetățeni din afara Uniunii Europene, astfel încât nu putem să vă oferim astăzi informații despre acțiuni precise, fiindcă acest lucru nu a fost încă inclus în uh, programele multinaționale și multianuale, dar așa cum a fost anunțat deja de doamna Reding, știți foarte bine că Comisia Europeană a înființat un grup de experți pe, privind romii care s-a întâlnit prima dată săptămâna trecută. Acest grup uh, de experți va evolua în următoarele săptămâni fondurile comunitare și modul în care au fost folosite de către statele membre, care sunt experiențele de succes și ce se poate îmbunătăți. Vom încerca să facem această prima evaluare până la sfârșitul anului și pe baza acestor rezultate vom uh, elabora un chestionar pentru a primi informațiile necesare de la statele membre. Sper că proiecte care vizează romii vor uh, fi adunate de la statele membre prin acest chestionar și vom putea oferi Parlamentului European în curând niște statistici mai concrete. În egală măsură, aș dori să vă spun că anul viitor Comisia Europeană va publica o comunicare privind integrarea resortisanților din țări terțe. Această agendă va include modele, indicatoare de sprijinire a procesului de integrare, unde se ține cont de limbă, cursuri de limbă, primire de către societatea gazdă, precum și integrarea în toate aspectele vieții de comunitate a romilor. Putem face multe pentru resortisanții țărilor terțe, care este competența mea. Bineînțeles, colegul meu, domnul comisar Andor, se va referi la fondurile sale, care sunt mai mari și unde, bineînțeles, se poate aduce o contribuție foarte importantă. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să vă vorbesc și vă mulțumesc încă o dată pentru angajamentul de care a dat dovadă Parlamentul European și sperăm că vom putea uh, conlucra pentru a îmbunătăți situația acestor milioane de cetățeni de europeni care locuiesc în țările noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar Mastrum. Dăm cuvântul acum domnului comisar Andor. Amen. Uh, Stimate doamne, stimați domni, mă voi concentra pe aspecte legate de incluziunea socială și modalitățile de finanțare, dar aș vrea să subliniez de la bun început că lucrăm pe baza unor valori europene comune și drepturile fundamentale sunt asemenea valori. Trebuie să uh, ne arătăm uh, pe deplin angajați pentru respectarea acestor drepturi în cazul tuturor cetățenilor europeni și inclusiv a romilor. Este o uh, răspundere a Uniunii Europene și a statelor membre. Deopotrivă, este o responsabilitate pe care o împărțim și este necesar un angajament de plin al tuturor părților implicate, Comisia Europeană, statele naționale, organizațiile locale, organizațiile guvernamentale și neguvernamentale. Aș dori de asemenea să subliniez că la nivelul Comisiei de multă vreme s-a acționat în favoarea incluziunii romilor. Am dezvoltat politici și o abordare coerentă vis-a-vis -vis de această problematică și pe 17 aprilie am avut o comunicare în acest sens. Ea a fost deja menționată de către uh, vicepreședinta Comisiei Reding, de doamna comisar Malmström, conține o abordare strategică privind integrarea social-economică a romilor în Europa. Stabilește priorități în acțiunea Comisiei și a statelor membre într-o vastă arie de domenii care să permită integrarea romilor. Știm cu toții că romii se confruntă cu probleme multiple, uh, interconectate. Tocmai de aceea există în această comunicare un set de principii. Noi încercăm să uh, analizăm care sunt cauzele excluderii și să încercăm să le evităm. Comisia este hotărâtă să îmbunătățească eficacitatea instrumentelor de care ne putem servi în îndeplinirea acestor deziderate. Este nevoie să colaborăm ă, pe plan european, dar și cu organizațiile naționale, regionale, locale și cu organizațiile romilor. Comisia dorește să încurajeze și să sprijine statele membre pentru a folosi pe deplin fondurile structurale în favoarea integrării romilor. Fondurile structurale sunt uh, un instrument foarte util pentru a susține eforturile naționale pentru îmbunătățirea situației romilor. Ne face plăcere să constatăm că majoritatea statelor membre deja folosesc fondurile europene în această direcție, dar este limpede că trebuie făcut mai mult fondurile europene adesea nu sunt utilizate la modul cel mai eficient și nu sunt utilizate în totalitate. De aceea Comisia a luat o serie întreagă de măsuri pentru a facilita accesarea fondurilor europene. În 2009 este vorba despre o reglementare privind fondurile europene care să permită statelor membre să folosească o metodologie simplificată pentru accesul la fondurile europene, iar reglementările privind Fondul European de Dezvoltare Regională de asemenea a fost amendat în acest sens, inclusiv pentru o dezvoltare a regiunilor rurale. Comisia uh, um, este angajată în statele cu o uh, minoritate uh, importantă din partea romilor pentru a găsi o metodologie de accesare a fondurilor. Colaborăm cu Ungaria, de pildă, cu autoritățile de acolo și cu organizațiile romilor pentru accesarea acestor fonduri. Sunt experiențe foarte uh, pozitive. Și în România, de asemenea, la mijlocul lui octombrie vom avea o reuniune în acest sens. Vor participa doi comisari la această conferință. De asemenea, evenimente de acest gen anul viitor vor fi organizate în Bulgaria și Slovacia. În completare, Comisia dorește să implementeze un pilot proiect coordonarea paneuropeană a metodologiei de integrare a romilor acțiunea a fost declanșată în mai 2010. Stimați membrii ai Parlamentului European, pe 7 septembrie Comisia a decis să stabilească un grup de experți, un task force pe problematica romilor, care va urmări aplicarea comunicării Comisiei din aprilie și în mod special va analiza modul în care sunt utilizate fondurile europene cât mai eficient la nivelul statelor naționale pentru uh, aspecte legate de integrare. În aprilie anul viitor vom elabora o comunicare pe baza rapoartelor acestui task force pentru a vedea cum au fost utilizate fondurile europene și în felul acesta dorim să îmbunătățim implementarea fondurilor europene în perioada imediat următoare. În plus, Comisia a meditat asupra posibilității de elaborare a unui cadru european pentru strategiile de integrare a romilor, așa cum a spus și doamna vicepreședinta a Comisiei Reding. Dorim să realizăm o monitorizare mai eficientă a eforturilor pe plan european, de asemenea, să uh, oferim susținerea necesară pentru statele membre. Ele vor avea posibilitatea să prezinte și strategiile naționale pentru integrarea romilor ca un element important în programele de reformă pe plan național. Și în momentul în care se vor stabili pe plan național obiectivele pentru strategia 2020, trebuie să figureze uh, în aceste strategii și uh, problemele specifice ale uh, romilor, pentru că nu este vorba doar de reducerea sărăciei, de, de eliminare a excluderii sociale, trebuie să creăm inițiative inclusiv pentru ocuparea forței de muncă și din rândul romilor este important să reflectăm uh, aici uh, ce rol uh, esențial joacă educarea, mai ales în comunitățile romilor. Sunt provocări mari, sunt provocări complexe. Urmează să luăm decizii dificile, dar eu cred că uh, printr-o bună cooperare vom ajunge să facem progrese. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc domnului comisar Andor. Iar acum o primă rundă de intervenții. Avem la dispoziție aproximativ două ore și cum mă așteptam, numărul celor care doresc să intervină este foarte mare, aproximativ 25 de persoane. Deci singura modalitate de a proceda va fi să încercăm să uh, arătăm autoreținere în intervențiile noastre, să limităm intervențiile la două minute. Două minute pentru cei care uh, vorbesc din partea grupurilor, după aceea un minut pentru cei care sunt membrii uh, simpli ai Parlamentului European, astfel încât și comisarii să aibă timpul necesar pentru a răspunde la ceea ce se spune. Înainte de toate, uh, salut prezența doamnei Iaroca, raportorul nostru Uh, în sală, îi vom da cuvântul și după aceea prima rundă din partea coordonatorilor. Încheiem acum lista, așa cum am uh, spus, pentru că avem deja 25 de nume înscrise pe listă, altfel nu va fi posibil să respectăm timpul. Doamna Șeroca, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să exprim satisfacția pentru decizia Comisiei Europene și sper că Așa reușim să rezolvăm această situație și să transmitem un semn către tuturor statelor membre care să încerce să remedieze decalajele juridice care există, nu doar cu privire la această chestiune, ci în toate domeniile, cum este educație segregată, dreptul la o locuință. Va fi extrem de important, așa cum ne-a spus doamna Reding, să învățăm um, și să înțelegem faptul că aceste măsuri luate de autoritățile franceze sunt o discriminare. Așteptăm răspunsul cu nerăbdare, trebuie să știm cum se va uh, soluționa acest uh, caz, fiindcă cazul situației romilor a căzut victimă uh, birocrației și instituționalizării și uh, abate puțin accentul pe care trebuie să-l punem noi pe chestiunea cea mai importantă și anume remedierea acestor decalaje care există la nivelul legislației, rezolvarea problemei sărăciei romilor cu care ei se confruntă în toată Europa și cum putem da un răspuns european la această nevoie indiferent de afilierea politică, partidele politice din uh, Parlamentul European sunt unite atunci când cer o strategie de șase ani pentru romi. Uh, de șase ani cer acest lucru și nu s-au întâmplat multe lucruri între timp. Și ca rom și ca membru al Parlamentului sunt foarte bucuros de fa- bucuroasă de faptul că toți cei trei uh, comisari și-au prezentat dedicarea față de acest subiect. De, da, de asemenea, sunt foarte încântată de faptul că statele membre mai mari, iată, vorbesc de nevoia aceasta a unei strategii europene comune. Săptămâna trecută, în, înainte de întâlnirea în Consiliu, s-a ridicat acest uh, subiect. Raportul pe care l-am prezentat ieri subliniază ideea care trebuie luată în considerare. Nu ne interesează titlul sau structura acestui cadru. Cel mai important lucru pentru noi este că uh, cerințele din acest raport să fie îndeplinite în cadrul unei adevărate strategii europene pentru romi. Și o ultimă chestiune, dacă îmi permiteți, domnule președinte. Principalul subiect dezbătut în acest raport transcende legislația neobligatorie. Uh, cazul acesta arată posibilitățile lansării unei proceduri de infracțiune împotriva unui stat membru și asta ne arată că Uniunea Europeană este singura care poate să îi determine statele membre să-și îndeplinească angajamentele. Mulțumim, doamna Iaroca. Un punct procedural, dorește cineva să intervină pentru asta? Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna am fost uh, foarte rea la matematică, dar cred că 25 ori 1 e 25, 25 ori 2 e 50, deci 50 de minute timp de intervenție și nu înțeleg de ce nu mi se permite să intervin. În mod uluitor, lista vorbitorilor a fost închisă când tocmai îmi ridicam uh, plăcuța cu numele și aș vrea și eu să pun uh, o întrebare. Vă rog să redeschideți lista de vorbitori, fiindcă altfel nu știu ce o să facem. Domnul președinte spune, v-am văzut mâna uh, și a dumneavoastră și a domnului Velo și a domnului Verjat. Întotdeauna încercăm să fim cât mai deschiși și flexibil posibil, dar avem două ore la dispoziție. Avem runda coordonatorilor care trebuie să se limiteze, vă rog, la două minute fiecare și cred că trebuie să înțelegem că avem de-a face cu un timp limitat, trebuie să ne ajutăm reciproc să facem fața acestei chestiuni. Deci, Acum uh, lista s-a închis cu includerea celor trei membri pe care tocmai am anunțat și vă rog încă o dată să vă limitați la timpul care vă este alocat, astfel încât să putem ajunge la un bun sfârșit. Acum, coordonatorii. În primul rând, domnul Iacolino din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Fără îndoială. Doamna comisar Reding, doamna Malmström și domnii Andor au venit aici în hemiciclu pentru a ne spune ce intenționează să facă în viitorul foarte apropiat, astfel încât să existe o garanție pentru această strategie de incluziune socială a romilor. Fără îndoială se garantează libera circulație și se asigură și respectarea drepturilor uh, fundamentale. Se garantează siguranța cetățenilor și se ia în considerare faptul că această chestiune a romilor de fapt ascunde o chestiune mai amplă, cea a minorităților. Deci ne interesează protecția reală și eficientă a minorităților. Doamna comisar Reding ne-a spus foarte clar cu câteva săptămâni în urmă că probabil fondurile ar fi putut să fie utilizate în mod mai congruent, mai incisiv pentru instruire, formare, infrastructură care să aibă legătură cu uh, comunitatea romilor. Nu s-a întâmplat asta, deci dorim niște uh, luări de poziție mai concrete. Uh, în 7 septembrie, așa cum ne-a spus domnul Andor, a fost înființat un grup ad hoc care are această sarcină de a elabora niște activități cu niște date limită, cum ar fi aprilie 2011. Deci trebuie să se redeschidă un cadru pentru dialog. A fost într-adevăr inițiată procedura de infracțiune, dar după părerea mea trebuie să ne folosim uh, diplomația, consensul, dialogul constructiv pentru abordarea acestei probleme a romilor, care este o problemă a Franței, dar este o problemă a tuturor statelor membre. Și rămâne oricum la bază o chestiune socială cu niște proiecte măsurabile și concrete care pot fi puse în aplicare pentru a transforma, așa cum ne-a spus domnul Andor, aceste, acest cadru uh, care ne cauzează probleme într-o oportunitate, dacă statele membre își asumă responsabilitățile. Doamna raportor Iaroca din comisia noastră lucrează în acest sens. Suntem siguri că toate statele membre pot face ceva în plus, începând cu Bulgaria și România, Însă Comisia trebuie să definească o strategie reală și concretă privind incluziunea. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum, domnul Moraes, în numele grupului socialist democrat. Mulțumesc, domnule președinte. Noi dorim să trecem la miezul problemei. Sunt două probleme mari care se pun astăzi. Odată, faptul uh, că um, doamna uh, respectarea promisiunii de către doamna Reding de a examina această propunere și mulțumim că a făcut acest lucru la timp. În ceea ce privește legislația liberei circulații, salutăm uh, procedura de încălcare împotriva Franței, care reprezintă un precedent foarte important. Este prima dată când uh, avem o procedură de încălcare împotriva unui stat membru pe baza unui principiu uh, fundamental, cum ar fi uh, uh, legea privind cetățenia. Nu trebuie să uităm acest lucru și salutăm acest fapt. Dar uh, opinia publică ne va întreba cum se face ca în momentul în care... Și vă adesea și această întrebare, doamnă comisar Redin, Cum se... Chiar dacă salutăm acțiunile dumneavoastră privind transpunerea, uh, dacă ne confruntăm cu o situație în care o circulară administrativă în Franța, de pildă, care a vizat romii și ați vorbit cu cuvinte foarte frumoase despre acest lucru, cum poate să respecte legislația Uniunii Europene împotriva discriminării? Și apoi trebuie să ne punem întrebarea. Dumneavoastră, ați evaluat uh, încălcările cu privire la discriminarea directă sau indirectă în conformitate cu directiva uh, Uh, privind discriminarea, aceasta este o întrebare inevitabilă. Se referă la discriminare precum și la netranspunerea legislației privind libera circulație în Uniunea Europeană. În al doilea rând, adesea suntem acuzați că nu ne ocupăm de chestiunea romilor. Așa cum au spus doamna Iuroca și alții, grupul nostru este gata și este dornic să ajute Comisia în momentul în care va da raport în luna aprilie în fața grupului de experți în legătură cu problema mai generală, nu doar transpunerea legislației privind libera circulație, ci și chestiuni legate de integrare. Iar în acest sens aș dori să o întreb pe, domn, pe doamna Reding și pe domnul comisar Andor. Uh, în întrebarea de astăzi, dacă se promite o mai bună punere în aplicare a fondurilor europene și dacă doriți o mai bună monitorizare și o mai bună sprijinire a eforturilor europene pentru integrarea romilor, spuneți-ne astăzi cum vor uh, diferi, cum vor, cât de diferite vor fi lucrurile uh, pe viitor față de situația din trecut. Din partea liberalilor, domnul Alvaro, Alfano, îmi cer scuze. Border? E vorba de un punct de procedură sau nu? Nu, luați cuvântul, da? Bun, doamna Alfano. Mulțumesc, domnule președinte. Cu sinceritate și respect vreau să spun uh, colegilor comisar că această comunicare a comisiei este ridicolă. Cu respect însă trebuie să spun acest lucru, pentru că dacă ne spune comisia în această comunicare că Franța a, a, dat garanții politici că nu intenționează să acționeze împotriva romilor, așa cum ne-a spus domnul Moraes, asta era scris chiar în acea circulară ministerială teritorială atunci când au avut loc expulsiile acestea, expulzările acestea. Și apoi a ascuns Franța prin modificarea în grabă și prefecții erau instruiți să îi prindă pe romi și eu cred că asta înseamnă, dacă se afirmă așa ceva, înseamnă să acoperim uh, aceste încălcări ale drepturilor umane. În ceea ce privește partea privind discriminarea etnică, dacă ea este eliminată, e foarte grav. Și de asemenea e grav că nu se trimite foarte repede un aviz motivat către Franța și nu se inițiază în Curtea de Justiție procedura de infracțiune, fiindcă nu e clar dacă procedura deschisă e de infracțiune sau nu. Cred că drept, uh, libera circulație a fost încărcată, la fel și directiva care interzice discriminarea etnică și Cartea Europeană a Drepturilor Fundamentale a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Toate acestea au fost încălcate în plină zi, sub ochii tuturor. Ca și cum asta nu ar ajunge, în ultimele ore Franța mai adoptă legi încălcând directiva privind libera circulație. Consider că având în vedere aceste fapte grave, Comisia nu-și permite, nu poate să-și permite să închide ochii Uh, față de discriminarea romilor și față de faptul că Franța a făcut uh, astfel de expulzări pe bază etnică. E o problemă politică și Comisia vrea sau nu să vadă realitatea și să îi facă fața pe baza normelor, tratatelor și convențiilor drepturilor omului. Trebuie deci să constat că Comisia și Uniunea Europeană au dat dovadă de o mare slăbiciune. Și ultima chestiune, guvernul italian de ani de zile face ceea ce noi denunțăm aici în Parlamentul European. Sper că Comisia vrea vrea să se ocupe cât mai repede a faptelor Amareto și Comunii care ă, de asemenea încalcă prevederile directivei privind antidiscriminare. Mulțumesc! Pentru verzi acum doamna Flotră. Mulțumesc! Nu vreau să ratez ocazia de a o saluta pe doamna Reding și de a exprima recunoștința noastră pentru propunerea foarte fermă pe care a susținut-o într-un context politic de presiune. Doresc să-i mulțumesc pentru această atitudine. Pentru că ceea ce s-a decis astăzi în Colegiul Comisarilor, în unanimitate, de a trimite o notificare eh, guvernului francez este o veste bună, dar aș dori să o întreb pe pe doamna uh, uh, Reding în legătură cu efectul foarte documentat care demonstrează că și alte uh, reglementări și legi europene au fost încălcate și în legătură cu caracterul non-individual al examinării situației în legătură cu faptul că sunt amprentați uh, acești indivizi și uh, aceste proceduri au un caracter evident discriminatoriu. Deci mă întreb care vor fi urmările uh, deciziilor Comisiei în baza acestor realități de pe teren și dacă va exista o interdicție a expulzării colective. De asemenea, doresc să în rog să ni se explice cum guvernul francez sau uh, guvernul italian, pentru că și domnul Maroni a declarat recent că uh, cetățenii care nu au un loc de muncă vor fi expulzați. E bine, uh, asta s-a întâmplat ieri. E bine, și asta Ehm, într-un fel ehm, creează probleme pentru că există autorități locale care doresc să lanseze la fața locului proiecte de integrare a romilor. Ehm, nu contravin aceste decizii la nivelul guvernului proiectelor pe care autoritățile locale doresc să le întreprindă. Mulțumesc. Iar acum domnul Kekop. Dar vreau să vă atrag atenția că aproape toți cei care au vorbit până acum au depășit cele două minute și în felul acesta nu va fi posibil să primim răspunsuri din partea comisarilor care sunt prezenți la această ședință. Domnul Chico. Bineînțeles că statele membre trebuie să respecte libertatea de circulație și legislația antidiscriminare, precum și respectarea drepturilor fundamentale. Doamna comisar Reding ne-a vorbit despre uh, contactele cu Franța. Eu accept, aștept în continuare o definiție juridică a acțiunilor Franței și în ce măsură s-a încălcat legea. Dar a făcut o, s-a făcut o remarcă foarte interesantă despre um, cazuri din alte țări. Sunt de acord cu preopinentul meu. Putem avea totuși o listă cu țările care sunt uh, analizate acum, uh, monitorizate acum, fiindcă uh, pe umerii Franței este toată vina acum, dar trebuie să vedem ce fac și alte țări și, și am putea poate să reducem birocrația și să punem întrebări clare și să ni se dea răspunsuri clare din partea acestor țări acum uh, și să nu trebuiască să așteptăm uh, o nouă dezbatere sau noi acuzații de uh, încălcare a dreptului comunitar. Ce s-a întâmplat cu programul pe care l-am avut, vă întreb, programul privind romii, care a fost început în 2005, pe o perioadă de 3 ani, și numai puțin de 10 țări membre participă la aceste programe. Aceste programe s-au bucurat de fonduri suficiente pentru, a, pentru a-și desfășura activitatea. Aș dori să știu uh, care sunt rezultatele uh, acestui program, fiindcă acest lucru este foarte relevant. Bineînțeles, noi, noi uh, credem în multiculturalism, incluziune și în respectarea legilor Uniunii Europene în acest sens, dar în același timp este foarte important să avem încredere în statele membre cât de mult putem, să avem încredere în judecata lor. Noi uh, solicităm uh, lucruri, avem solicitări, dar până la urmă statele membre trebuie să fie considerate mature, capabile să, să, să ia propriile lor decizii în cadrul legii și să le pune în aplicare. Mulțumesc, domnul Tavares. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea GUE, Vreau să vă spun că în această chestiune este foarte important ca această poveste să nu se termine în scurt timp și să nu fie apărut în ziar doar vara când nu erau alte subiecte și acum când sunt alte subiecte mai importante să dispară și eh, știu că eu ca și colegii mei suntem gata să facem tot ce ne stă în putință ca această chestiune a romilor care pune probleme legate de valorile fundamentale ale Uniunii Europene să rămână pe masa discuțiilor. Fiindcă această chestiune legată de libertatea de circulație se referă și la uh, antidiscriminare, așa cum uh, ne spunea și domnul Moraes, colegul socialist, trebuie să știm ce va face Comisia în legătură cu um, încălcarea directivei privind non-discriminarea care mm, s-a produs prin această circulară, care acum a fost retras, retrasă într-adevăr, dar care viza expulzările și care a fost emisă de guvernul uh, francez. Nu putem să ștergem cu buretele tot ce s-a întâmplat și să privim către viitor. Trebuie să știm foarte bine să Uh, Um, să uh, pedepsim pe vinovații de acțiuni antidiscriminatoare. Nu trebuie să anulăm directiva, bineînțeles, trebuie ca persoanele care au, uh, care au emis-o să fie trase la răspundere, dar dacă guvernul francez nu acționează, trebuie să acționeze Comisia. Și nu este vorba doar de Romi aici, este vorba de toți europenii, fiindcă dacă, de, dacă peste noapte, așa cum uh, s-a întâmplat cu guvernul francez, ne, luăm măsuri împotriva persoanelor sărace, atunci ce facem? Intrăm în situația, în situația aceasta de criză economică, va fi o situație, ne vom confrunta cu o problemă socială și de ocuparea forței de muncă, fiindcă știm foarte bine că ne, neîncadrarea în muncă este una dintre problemele cu care se confruntă regiunile afectate de criză. Nu, trebuie foarte clar să apărăm drepturile fundamentale eu am spus doamnei Reding că suntem foarte mândri, am fost foarte mândri acum câteva săptămâni când s-a manifestat răspicat privind această chestiune și Parlamentul va, uh, va studia cu atenție această chestiune și va coopera cu Comisia pentru a reuși să soluționăm această problemă. Mulțumesc, domnul Orghețu, două minute. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, problema cu care ne confruntăm este una fundamentală și anume cum trebuie, cu ce limite și cu ce uh, previziuni juridice trebuie să asigurăm libera circulație a cetățenilor Uniunii Europene. Există niște regule? Niște reguli? Da, există țări care au niște reguli foarte stricte și nu au probleme să expulzeze uh, romii, nomazi, ca în cazul Franței sau poate cum se va întâmpla cu Spania, Italia. Există Marele Ducat de Luxemburg, care în septembrie 2008 a adoptat niște reguli foarte stricte privind libera circulație și trebuie să vedem dacă aceste reguli trebuie să fie cele care prevalează sau dacă trebuie să avem niște exemple mai pozitive în rândul țărilor cum este Franța, Italia, Spania, care s-au uh, adaptat la aceste exigențe cu care se confruntă. Există o cauză și nimeni n-a prea vorbit, cel puțin nu în raportul comisarei Reding. Această cauză se numește România ce s-a întâmplat cu fondurile pe care Comisia Europeană, cetățenii europeni uh, le-au transmis pentru integrare. Am acceptat extinderea. Parlamentul, eu am votat împotrivă, dar Parlamentul a acceptat extinderea pentru a include și România, pe baza unor uh, obligații. Dar a existat un exod de proporții biblice al populației rome. Colegei Alfano vreau să-i spun că persoanele, poate nu știe acest lucru, dar persoanele care uh, au fost uh, alungate de francez sau retras în Italia. Uh, și în Torino și în Milano și au beneficiat de ajutor acolo. Nu știu dacă și în alte orașe. Prin urmare, să fim foarte atenți, să nu fim prea demagogi cu privire la comportamentul unui stat care a demonstrat că este prin școlarizarea romilor în fruntea procesului de integrare a romilor vreau să subliniez încă un lucru. Lege și ordine. Acesta trebuie făcut e chiar și pentru organizațiile care trăiesc doar pe bază de asistență. E clar, n-are rost să aruncăm um, pe apa sâmbetei banii contribuabililor, să cheltuim fonduri pentru integrare, fără ca acestea să fie utilizate eficient. Ne întoarcem acum la comisar. Vă rog să vă limitați uh, pe cât posibil la un maxim de două minute fiecare pentru a putea continua cu intervențiile tuturor celorlalți membri. Sau trei minute, dar e maximul pe care pot să vi-l ofer și știu că e nevoie de un efort de concentrare, dar vă rog ca să putem face lucrurile să meargă. Uh, Domnule președinte, voi încerca să fac tot ce mi stă în puteri să mă rezum la două minute. Uh, sunt absolut de acord cu raportoarea dumneavoastră, cu ceea ce a spus că Trebuie să ne implicăm, să nu lăsăm lucrurile să meargă de la sine. Este nevoie de un angajament activ împotriva sărăciei. Comisia astăzi a fost foarte clar vom fi alături de dumneavoastră. Nu vom sta uh, inactivi până anul viitor. Avem acest grup de experți care va analiza în detaliu uh, ce se întâmplă cu banii europeni. Vom avea raportul până la finele acestui an și în baza acestui raport vom elabora un plan de acțiune pe care dorim să-l configurăm cu colegii mei Andor, Dehan și Malmström Colegul meu, Andor, uh, cu siguranță se va referi uh, la rândul său la aceste aspecte. Cred că Parlamentul a înțeles foarte bine că uh, decizia de astăzi de a uh, declanșa o procedură de infringement împotriva Franței um, în legătură cu această chestiune foarte importantă, esențială, bazată pe valorile europene, pe drepturile fundamentale, a fost o mișcare în de, uh, care demonstrează uh, coeziunea comisiei noastre. Noi uh, am dovedit că nu putem accepta să să uh, nu se respecte niște reglementări decisive pentru cetățenii europeni, decisive inclusiv pentru etnia romă. De asemenea că uh, o legislație comunitară importantă nu a fost transpusă în legislație națională. O altă întrebare pe care, pe drept, ați spus-o, este legată de discriminare. Cu două săptămâni în urmă, poate vă amintiți, mi-am exprimat decepția în legătură cu circulara din 5 august, care era strict legată de etnia romă. Aceea a fost o uh, încălcare a legislației comunitare. Acea circulară a fost corectată pe data de 13 septembrie ce s-a întâmplat între timp între 5 august și 13 septembrie și ce se întâmplă acum, în clipa de față. În legătură cu asta nu avem răspunsuri concrete, nu avem dovezi concrete. Comisia trebuie să lucreze în baza unor evidențe legale, unor dovezi legale. Uh, Ă, noi avem dovezi legale în ce privește încălcarea ă, directivei și putem acționa, dar nu avem dovezi legale, nu ne putem adresa ca atare instanței în ce privește aceste aspecte de discriminare. Dar am spus cu toată claritatea. Garanțiile care ne-au fost ă, promise de către autoritățile franceze sunt pași pozitivi dar noi trebuie să vedem care vor fi urmările. Tocmai de aceea Comisia a decis astăzi să adreseze această scrisoare guvernului francez solicitând informații foarte clare în legătură cu fapte foarte clare, pentru că trebuie să vedem copiile ordinelor de eh, expulzare, ordinelor de eh, părăsire a teritoriului, pentru a vedea ce se întâmplă în cazurile individuale ale celor care au fost expulzați. Noi avem nevoie de aceste documente în mână. Avem nevoie de cifre clare pentru a putea să continuăm această analiză. Și este important că noi nu am spus că ne bazăm doar pe ceea ce ne-au promis autoritățile că nu vom acționa. Noi în niciun caz nu am închis acest dosar. Dosarul se află pe fața noastră și până pe 15 octombrie am lăsat un răgaz autorităților franceze pentru a răspunde la aceste întrebări foarte concrete, detaliate în legătură cu fiecare caz în parte al celor care au fost expulzați. Iar noi vom analiza aceste răspunsuri. Bineînțeles că vom reveni în fața Parlamentului pentru a vă relata care vor fi concluziile noastre. Și a mai fost o întrebare. Ce s-a întâmplat în legătură cu alte state membre în ce privește directiva privind libera circulație a persoanelor, Comisia astăzi a vorbit despre cazul francez, pentru că Aici a existat un caz de uh, discriminare uh, socială, de discriminare politică, dar în același timp Comisia urmărește toate celelalte aspecte legate de neimplementarea directivei, inclusiv în ce privește prevederile directivei de liberă circulație a persoanelor. Dar, din nou, ne trebuie o analiză temeinică uh, pentru a putea să ne servim eventual în fața legii de argumente și să declanșăm o altă procedură de uh, infringement. Nu există proceduri colective de infringement. Situațiile de la un stat membru la altul sunt diferite. Trebuie să analizăm cazurile individuale și să le documentăm foarte bine din punct de vedere legal pentru a putea eventual să aducem un stat membru în fața instanței. Există multe state membre care își schimbă comportamentul și exact aceasta ne dorim. Ne dorim ca toate statele membre să acționeze în baza legii și a prevederilor comunitare. Dacă noi vom lua decizii, sigur vom putea să încheiem un dosar sau să îl uh, urmăm în continuare, să lăsăm uh, cursul firesc al uh, unei urmăriri de acest tip. Deci astăzi Comisia a decis să declanșeze o procedură și, de asemenea, continuăm alte analize în baza legislației pentru a putea lua decizii fundamentate juridic la nivelul întregii comisii, dar, evident, la uh, sfatul pe care îl primim din partea serviciului nostru specializat juridic. Domnul comisar Andor. Intervention on the question Dați-mi voie să mă acces pe întrebarea ce se întâmplă cu fondurile și de ce nu au produs rezultatele pe care le-am fi dorit în toate statele membre și cum le vom utiliza în mod diferit pe viitor. Trebuie să facem uh, diferență între categorii, între statele membre. Există vechile state membre unde incluziunea romilor a dat rezultate cu sprijin din partea Uniunii Europene, însă state cum ar fi Spania sau Finlanda, au o minoritate romă mult mai mică decât cele din Balcan și Europa Centrală, care reprezintă acum statele care prezintă cea mai mare provocare pentru noi. Există experiență care poate fi folosită din um, statele membre vechi, dar nu poate fi transpusă în mod automat, fiindcă și condițiile diferă de la un stat la altul. Există state membre care s-au alăturat Uniunii în 2004. Acolo avem o experiență de 5 sau 6 ani pe care o putem evalua și grupul acesta de acțiune va trage o seamă de concluzii pe, în ceea ce privește utilizarea fondurilor în aceste state. Nu cred că ar trebui să uh, dăm judecăți pripite care apoi nu-și vor găsi baza în uh, realitate. Evident, nu s-a reușit uh, să fie generate unele rezultate sociale concrete, dar rezultatul parțial din punct de vedere al experienței este pozitiv și acest lucru are parte în, și cu uh, deceniul incluziunii rome inițiată de Fundația pentru o Societate Deschisă, Fundația Soros și noi ne-am alăturat pentru a uh, promova acest deceniu al incluziunii romilor, acest proiect a reușit să ajungă la niște rezultate parțiale. De exemplu, am reușit să existe um, comunicare mass media care să aparțină romilor, stații radio, posturi de televiziune, există apoi și eforturi încununate de succes pentru ca romii să ajungă să aibă educații, uh, să fie, să aibă studii universitare. De asemenea, problema locuințelor, nu este una despre care putem spune că este un succes. Deci există câteva elemente de progres, însă această abordare nu generează niște uh, victorii în ceea ce privește educația, participarea pe piața muncii și așa mai departe. Noi vrem să vedem o schimbare și să se producă o schimbare în ceea ce privește crearea de proiecte mult mai bune. Uh, nu este vorba pur de control. Sigur, putem vorbi de control, dar nu cred că asta este cea mai slabă verigă, cel puțin până acum și uh, cred că important este să avem niște proiecte care să fie elaborate foarte bine. Aceste programe, aceste fonduri nu au fost create pentru a aborda niște probleme sociale atât de complexe. Fondul social este din 50, de coeziune de la începutul anilor 90 și niciunul dintre ele nu au fost create pentru a aborda niște probleme atât de complexe Apoi uh, urmează să elaborăm politicile și odată ce avem aceste politici, platforma pentru eliminarea sărăciei, putem să aliniem fondurile pentru a sprijini această strategie. Cum am spus în deceniul romilor, uh, Banca Mondială a fost foarte activă. Acum câteva zile m-am întâlnit cu vicepreședintele Băncii Mondiale în cadrul unui seminar în care am explorat situația, am încercat să vedem ce se poate face și apoi și Banca Europeană de Dezvoltare cu care am discutat pentru a vedea ce putem face mai mult împreună Întrebarea este ce tip de proiecte vrem să avem. Că aceste proiecte trebuie să poată fi finanțate, fezabile și să dea niște rezultate mult mai concrete și mai bune. Participarea autorităților locale este esențială și este o condiție, mai ales în ceea ce privește Fondul Social European Guvernele statelor membre trebuie să se ocupe acest lucru și asta trebuie avut în vedere când revizuim noul fond social, nou regulament va fi elaborat anul următor cu privire la modul în care pot fi rezolvate aceste neajunsuri. N-aș vrea, prin urmare, să mă lansez în speculații cu privire la ce s-a întâmplat cu aceste fonduri. Parte din aceste fonduri care au fost alocate n-au fost folosite. Pentru cea de-a treia categorie de state membre, România și Bulgaria, cei mai noi membri, majoritatea timpului a fost acoperit de criza financiară timpului de când au devenit membri și asta nu e cea mai bună perioadă în care să se folosească fonduri europene pentru incluziune socială. Deci e foarte greu de evaluat, mai ales datorită faptului că în aceste două state capacitatea administrativă de folosire a fondurilor europene a fost foarte slabă. România a folosit doar sub 1% din uh, alocarea FES, fondurile din FES și e cea mai slabă performanță în Uniunea Europeană. Lucrăm împreună cu autoritățile pentru a îmbunătăți capacitatea administrativă, însă aceasta este într-adevăr o luptă foarte grea și trebuie să ne reunim forțele cu toții pentru a înregistra progrese. Mulțumesc! După cum vedem, doamna comisar Malmström a trebuit să ne părăsească, a avut o întâlnire foarte interes- importantă, așa că deschidem din nou uh, runda întrebărilor. Avem o listă foarte lungă, așa că vă rog să ne axăm pe a fi foarte concreți vom încerca să ne grupăm în 8 și apoi în 10 membri și vă rog să vă limitați la un minut fiecare. Dacă nu, va trebui să vă întrerupem. Prima rundă. Începem cu doamna Angelili. Aveți un minut. Ați spus un minut și jumătate, domnule președinte. În orice caz, sunt convinsă că doamna comisar Reding se va angaja pe deplin, nu doar în ceea ce privește dreptul la libera circulație a romilor, și pentru apărarea drepturilor fundamentale, mai ales atunci când aceste drepturi fundamentale se înțeleg, din punctul meu de vedere, într-un mod abstract din punct de vedere principial. Întrebarea mea pentru cei prezenți aici este câți dintre dumneavoastră ați fost să vizitați un astfel de, o astfel de regiune abuzivă de romi iarna sau pe ploaie? Fiindcă cine a fost acolo, în acele zone, știe că toți romii, mai ales copiii, locuiesc în niște condiții care nu sunt demne de un om gunoaie, șobolani uh, și n-au nici uh, un drept. Nici măcar nu o să vorbesc despre minoritate aici, fiindcă 12 uh, milioane de locuitori sunt dublul populației Irlande, ca să dăm un exemplu. Și mă înfurie faptul că se utilizează așa de multă energie de instituții și um, media în acest sens au existat niște probleme și trebuie să vedem cum să utilizăm fondurile. Nu vreau să uh, mai vorbim de trecut, fiindcă e o cale foarte periculoasă. Vorbim despre o strategie pentru minori, fiindcă dacă nu se asigură dreptul la educație și sănătate pentru minori, populația romă nu va avea viitor și Domnule Andor, nu vorbiți de Finlanda aici. Nu cred că asta e cel mai grav caz. Haideți să vorbim de lucruri concrete și să nu uh, dăm uh, vina pe administrațiile locale sau să nu punem responsabilitatea pe umerii lor. Cu toții suntem responsabili și toții trebuie să începem o nouă etapă. Două minute, uh, spune domnul președinte, ați vorbit. Încă o dată, dacă toată lumea vorbește dublu timpul, nu vom reuși. Toate contribuțiile sunt foarte importante, fiindcă este un subiect subiect foarte sensibil și foarte interesant și vă rog frumos încercați să nu repetați lucrurile sau să nu repetați întrebările care au fost puse de alții. Axați-vă pe contribuții noi astfel încât uh, să poată vorbi toată lumea. Acum, reprezentanții Comisiei pentru angajarea forței de muncă. Domnule Ore, aveți cuvântul. Köszönöm a szót, elnök úr duplán is Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu sunt uh, norocos din două motive. Acum trei ani, PPE-ul a adoptat o abordare globală europeană, iar Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă adopta un raport cu privire la integrarea romilor, încă de la începutul mandatului parlamentar trecut. Noi uh, am fost cu toții de acord că avem nevoie să ne unim forțele și că trebuia să ne concentrăm pe școlarizare, educație și ocuparea forței de muncă. Trebuie să facem trebuie să ne folosim de fondurile sociale și regionale în acest scop și trebuie să ținem cont de măsurile luate deja, cărora e nevoie să le monitorizăm, să le analizăm eficiența. În egală măsură e nevoie de monitorizarea folosirii fondurilor, fiindcă trebuie să vedem dacă banii au fost folosiți cum trebuie și dacă s-au obținut rezultate. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult din moment ce nu avem mult timp la dispoziție. Aș dori să vorbesc despre oportunitate. Cred că comunicarea din luna aprilie a Comisiei a fost foarte importantă, iar acum trebuie să o punem în aplicare. Adesea, sărăcia se concentrează în microregiuni și e nevoie să se adopte programe care să vizeze totalitatea microregiunilor. Adesea nu avem resurse umane și, într-adevăr, trebuie să, vot, să folosim banii cum trebuie, în mod eficient. În egală măsură, trebuie să, ajut, să ajutăm uh, întreprinderile rome prin intermediul creditelor, fiindcă adesea este vorba de întreprinderi care nu pot să ia credite de la bancă. Trebuie să ne dăm seama că integrarea este posibilă și, în egală măsură, trebuie să ne dăm seama că această problemă nu este faptul că banii nu sunt cheltuieți cum trebuie, ci faptul că această criză economică și financiară îi afectează foarte mult pe romi. Mulțumesc! Domnul Coeliu. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu succint. Mai întâi eh, doresc să o felicit pe doamna Reding și Comisia pentru fermitatea deciziilor care s-au luat. În al doilea rând, vreau să vă reamintesc că principalele inovări, printre principalele inovări ale Tratatului de la Lisabona este faptul că Carta Drepturilor Fundamentale are acum forță obligatorie și juridică. În momentul în care se vorbește despre valori, este vorba de combaterea discriminării sau fie că este vorba despre libertatea de circulație, trebuie să ne asigurăm că aceste valori se pun în practică. În al treilea rând, doresc să vă spun că un cetățean de etnie romă nu trebuie să suporte discriminare, dar nici uh, să fie în afara legii, fiindcă nimeni nu este în afara legii, nici cetățenii, nici autoritățile publice, iar acest lucru trebuie să fie garantat. Și în cele din urmă vreau să mă alătur uh, uh celor spuse de doamna comisar Malmström, care a spus că își dorește ca uh, Um, acest caz să nu fie trecător în atenția mass mediei, ci să aducă cu sine un compromis pe termen lung pentru a ajuta la integrarea romilor. Mulțumesc, domnul Engst. Mrs. Ernst? Doamna Ernst. Doamna Ernst, îmi cer scuze. Despre dumneavoastră vorbim. Mulțumesc. O intervenție scurtă. Mulțumesc, doamnei Reding Deși am doar un minut la dispoziție, vreau să exprim aceste mulțumiri. Și am și o întrebare concretă legată de 15 octombrie. Dacă admitem că guvernul francez nu va întreprinde nimic, cum va continua procedura și ce va însemna asta pentru etnia romă? Dacă va apărea o modificare de atitudine în Franța și se va respecta directiva ce se întâmplă cu romii care deja au fost expulzați? Aș vrea să știu răspunsul. În al doilea rând, acest grup de experți, Task Force-ul pentru etnia romă, ar trebui să nu acționeze doar strict în raport cu Franța, ci în general în Uniunea Europeană. Aș vrea să știu cum va funcționa acest grup de experți. Pentru că noi, în calitate de parlamentari, ar trebui să fim implicați Mm, de aceea vă rog să meditați asupra acestei rugăminți și să ne faceți o propunere. Mulțumesc, domnul Fos. Mulțumesc și eu aș vrea să adresez câteva întrebări. Cât de realist este ca statele membre să primească bani din partea Comisiei, în, deși ele trebuie să facă economii mai ales ă, dacă există persoane care trăiesc ă, de multă vreme în statele respective, nu au fost integrate, constatăm de fapt că o strategie nu a funcționat. Noi în Europa ne-am dorit de fapt să ă, revenim la a prețui elementul național. Dincolo de asta, apar aici uh, fonduri structurale, fonduri pentru integrare, dar uh, le aplicăm chiar uh, în condiții din acestea de discriminare. Mie mi se pare că situația este foarte complicată. Dacă avem o directivă încă din 2004, atunci cel târziu în 2006 ea ar fi trebuit să fie transpusă în legislație națională. Nu există o întârziere care ar fi, ar fi trebuit să fie penalizată de mult, doamna Romero. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, nu putem vorbi doar despre libera circulație și de cetățenie ca și când populația romă este considerată o, o uh, dislocare a unei cetățenii. Populația romă își are propria istorie și cineva a spus că aceasta este o problemă a politicii de extindere și așa și este, fiindcă ce se întâmplă în prezent în Uniunea Europeană de, derivă din istoria acestei etnii, despre, din faptul că au fost sclavi în multe state și uh, acum au devenit membri ai Uniunii Europene odată cu extinderea. Uh, Vechile republici socialiste și uh, sovietice nu au dat cetățenia acestor oameni. Uh, au fost afectați de războiul din Iugoslavia când au solicitat azil. Trebuie să ne ținem minte toate aceste lucruri care s-au întâmplat și de aceea e nevoie de o acțiune pozitivă pentru a ne asigura că uh, ei au cetățenia de care au nevoie. 100% dintre romi nici nu știu și nici nu se gândesc să-și pună în aplicare toate drepturile. Și în primul primul rând ar trebui să avem un proiect de acțiune pozitive pentru ca aceștia să devină adevărați cetățeni europeni. Mulțumesc, doamna Matiu, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, domnilor, doamna și domnilor comisar, domnul Carlos Coelho a făcut o sugestie foarte bună și nu o să o mai reiau. În ceea ce privește intervenția doamnei Reding, aș vrea să ne spuneți un lucru. Dacă am înțeles corect, ați trimis o scrisoare Franței și până pe 15 octombrie nu va exista nici o acuzare adusă Franței? Aș vrea să-mi clarificați. Dacă Franța aduce toate informațiile necesare către comisie, nu se va întâmpla nimic și sunt sigură că va aduce. Aș vrea să-mi răspundeți clar, concret, da sau nu. Nu va exista o procedură de infracțiune. În al doilea rând, aș vrea să-mi explicați fiindcă discutăm despre romi și asta se poate întâmpla cu um, în orice situație între comisie și un stat membru. Transpunerea directivei în Franța ne spuneți că s-a bazat pe o serie de documente pe care Comisia le-a primit în 2006, în 2007. Au fost trei notificări, una în 2006 și două în 2007. Și um, există o concordanță între ce s-a făcut la nivelul directivei Aș vrea să știu cum a fost făcută această transpoziție. Dacă știați că n-a fost făcută bine, de ce nu n-ați făcut nimic? Domnule președinte, vă rog să nu mă întrerupeți. Deci între 2007 și 2010 Comisia n-a făcut nimic, nu a spus nimic Franței cu privire la această transpunere deficitară și ați fi putut face. Și acum ne spuneți că, iată, directiva nu a fost bine transpusă. Și atunci, de ce nu ați făcut nimic în acest interval? Ce s-a întâmplat? dacă într-adevăr a fost o proastă transpunere. Eu cred că nu, dar dacă dumneavoastră spuneți că da, de ce n-ați făcut nimic, serviciile comisiei, de ce n-au făcut nimic? Doamna Rovana Plumb, un minut în ultimul în această primă rundă. Mulțumesc, președinte. Doresc să-mi exprim și eu satisfacția pentru decizia Comisiei Europene și este un semnal puternic care se transmite statelor membre eu consider că noi parlamentul european comisia i statele membre trebuie să fim parte a soluiilor care să conducă la o strategie eficientă o strategie a cărei obiectiv trebuie să fie integrarea i nu ghettoizarea romilor dacă nu vrem să apară o nouă cortină de fier o incluziune socială în care să primeze rezidena i nu cetăenia europeană dacă vrem ca ea să fie eficientă i sunt convinsă că printr o bună cooperare vom reui acest lucru i dacă tot a vorbit domnul comisar andor de modele de bune practici putei să ne punei la dispoziie aceste modele care deja au fost implementate? vă mulumesc. Iar acum răspunsurile din partea comisarilor. Vă rog, cât mai repede posibil. Sunt de acord cu toți cei care au spus că trebuie să investim, în primul rând, în educarea copiilor, în educarea minorilor. Este unul din elementele cele mai importante care de altfel figurează și în raportul dumneavoastră. Este una din prioritățile asupra cărora noi ne vom concentra în uh, planul de acțiune pe care dorim să le elaborăm ca urmare a analizelor efectuate de către Task Force. Este nevoie ca acest grup de experți să analizeze în detaliu modul în care banii au fost sau nu cheltuiți rezonabil, iar dacă nu au fost cheltuiți, din ce motiv de ce nu s-au făcut investiții în favoarea integrării romilor. Trebuie să facem aceste analize într-o manieră realistă. Nu folosește la nimic să folosim cuvinte frumoase. Noi chiar trebuie să colaborăm cu statele membre și cu autoritățile regionale și locale. Iar în ce privește carta, carta este nouă, iar implicațiile cartei privind drepturile omului în legislația europeană, în aplicarea legislației europene, încă nu a fost interiorizată de către toate statele membre. Trebuie să facem acest lucru pas cu pas. În octombrie vă voi prezenta o analiză în legătură în, cu modificările pe care carta le presupune pentru legiuitori în statele membri. membre. Și bineînțeles că voi prezenta și Parlamentului această comunicare. Au existat întrebări concrete în legătură cu directiva privind libera circulație a persoanelor, care datează din 2004 și care încă nu a fost transpusă în totalitate în, toate, în legislația din toate statele membre, Franța fiind unul din aceste cazuri. De ce nu am acționat? Nu pot decât să repet ceea ce am spus în cadrul audierii. Am spus în, cu ocazia audierii mele că în ce privește libertățile cetățenești, noi acum ne aflăm într-o situație diferențiată pentru că acum există Carta Drepturilor Fundamentale care trebuie respectată decât eram înainte. Ea introduce o nouă dimensiune și acum putem să ne permitem o toleranță zero în ce privește neimplementarea acestei directive sau altor directive. Iar încă în prima zi în care am preluat mandatul meu, am început să analizez din această perspectivă lucrurile și doresc să colaborez cu statele membre pentru a schimba lucrurile. Interesul nostru nu este în primul rând să târâm în fața tribunalului statele membre, ci obiectivul trebuie să fie să producem modificări esențiale în statele membre în favoarea respectării drepturilor fundamentale ale cetățenilor noștri și Asta putem acum să facem în baza directivei din 2004. Există state care încearcă să rezolve această problematică a liberei circulații uh, prin modificări ale legislației proprii. Există state membre în care există încă dificultăți și alte state membre care nu s-au mișcat încă deloc. Deci, vă repet, uh, acum uh, analizăm un lucru foarte concret. Iar dacă drepturile procedurale ar fi fost uh, implementate în legislația franceză, nu s-ar fi ajuns la problemele cu care ne-am confruntat în vara aceasta. Lucrurile sunt strict legate între ele. Deci, directiva pentru libera circulație a persoanelor și uh, uh, discriminarea la care am asistat în timpul acestei uh, veri, într-un fel, uh, sunt uh, legate în sensul că ele au cerut o reacție la nivelul comisiei, la nivelul cel mai înalt. Noi am primit garanții, statele au spus că vor răspunde la toate întrebările pe care Comisia le adresează în calitate de garant al drepturilor fundamentale și, într-adevăr, uh, am constatat și în Franța că s-a modificat conținutul acelei circulare din 5 august care în mod evident încălca legislația europeană. Întrebarea pe care am adresat-o eu în numele Comisiei Europene autorităților franceze a fost cum este aplicată noua circulare, care sunt drepturile individuale, care sunt respectate, pentru că aici nu vorbim despre drepturi colective, ci despre dreptul fiecărui cetățean european. Sunt aceste drepturi individuale garantate și respectate, da sau nu? Și dacă nu, trebuie să avem dovezi. Deci aștept să obțin aceste răspunsuri, să strângem aceste dovezi, vom analiza cu experții noștri din serviciul juridic uh, răspunsurile și abia după aceea vom putea să facem pasul următor. Deocamdată să acordăm Franței șansa de a răspunde la întrebările concrete pe care le-am adresat. Mulțumesc, domnul comisar Andor, doriți să adăugați ceva? Uh, Mulțumesc, dacă îmi permiteți. Uh, aș dori să mă refer din nou la Finlanda. Am vorbit despre Finlanda, fiindcă am uh, M-am întâlnit în luna mai cu guvernul timp de o zi, cu Parlamentul și cu presa și principala întrebare a fost chestiunea romilor, fiindcă ei erau foarte mândri de succesul înregistrat în integrarea comunității rome la nivel local și nu înțelegeau ce se întâmplă în alte state membre ale Uniunii Europene. Astfel încât, iată, am discutat această chestiune și vă spun încă o dată că din experiența uh, celor uh, care, bineînțeles, unde bineînțeles există diferențe, sunt foarte multe învățăminte de tras din experiența școlilor segregate, de pe urma acțiunii afirmative și de pe urma dezvoltării deprinderilor în mod bine țintit, de pe urma formării profes- profesionale și a eforturilor făcute pentru crearea de locuri de muncă, nu doar la nivelul educației superioare, dar și la nivelul persoanelor necalificate în uh, zonele mai puțin dezvoltate. Aceste chestiuni trebuie să se regăsească în politicile noastre acum, în perioada inițiative principale privind reducerea sărăciei și creșterea ocupării. Microfinanțarea a funcționat uh, și în alte părți ale lumii, iar acum există inițiative care încearcă să aplice același sistem în uh, noile state membre, în Europa Centrală și în zona Balcanilor. Dar când vorbim despre microfinanțare, nu este vorba doar despre bani aici, fiindcă impactul cel mai important îl reprezintă sentimentul de comunitate, comunități mai mici sau mai mari, ceea ce ar întări ocrotirea cetățenilor uh, în fața marginalizării și uh, a sărăciei. Implicarea bisericilor este foarte importantă aici. Am discutat cu un, uh, un alt reprezentant al bisericii care mi-a vorbit despre progresul făcut în ceea ce privește integrarea, în integrarea minorității rome. Aceste acțiuni au uh, demarat de curând, dar vor continua. Deci toate acțiunile pe care le luăm, inclusiv cele care uh, se referă la implicarea bisericii, trebuie să fie continuate, dar haideți să nu ne închipuim că putem găsi o soluție peste noapte la această problemă care este rodul unor zeci de ani de închidere a ochilor, chiar dacă ne unim și găsim programele cele mai bine țintite și facem tot ce, tot ce ne stă în putință la nivelul finanțării, rezultatele nu se vor ivi prea curând. Mulțumesc foarte mult. Acum avem o a doua rundă la, are cuvântul doamna Figueiredo de la Comisia pentru Ocupare. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să vă spun că, firește, noi condamnăm acțiunile Franței și altor țări în ceea ce privește minoritatea romă și, în egală măsură, urmărim cu interes uh, evoluția juridică a acestei chestiuni. Dar insist asupra unui aspect și anume, aici reiau cuvintele doamnei comisar Reding, nu putem să um, rămânem cu vorbe goale, fiindcă în acest moment e nevoie să trecem la fapte. Iar, pra, iar aceste fapte ne cer politici globale care să pună accentul pe ocupare, pe combaterea sărăciei și a inegalităților, pentru ca toți cetățenii să se simtă integrați și să nu ne folosim de țigani pentru a, um, pentru a atrage atenția de la problemele sociale. Avem nevoie de politici de încadrare foarte clare, politici de încadrare și nu doar de integrare, deci încadrare socială, economică și culturală a acestor persoane care sunt cetățeni ai Uniunii Europene. Vă mulțumesc și vreau să vă întreb ce aveți prevăzut în acest sens. Mulțumesc foarte mult, domnul Bronx. Un minut. Thank you. Mulțumesc. Faptul că cei care au fost întorși din Franța erau romi a dus la presupunea că au fost returnați pentru că erau romi. Franța spune că s-a întâmplat datorită activităților și lipsei lor de activitate. Ideea că diferitele tratamente egal discriminare se bazează pe uh, presupunerea că nu putem generaliza uh, lucrurile. Cu toate acestea, chiar și Uh, șeful socialiștilor, care este total antidiscriminator, a descris romii ca fiind o minoritate dificilă. Împreună cu alții au vorbit despre rom și despre nevoia de a pune în aplicare legislația penală în aceeași frază. Lucrurile au fost clare, s-a sugerat că o romii erau um, implicați, nu toții, dar în mare număr, într-o formă sau alta de infracțiuni. Într-o audiere libe privind traficul de ființe umane, am întrebat dacă era un număr număr mare care să reprezinte o anumită, un anumit grup de populație în traficanți. Reprezentanții Europol mi-au spus, da, romii. Sume mari de bani sunt cheltuite pentru integrarea romilor. Mă, înche- mă opresc aici. Thank you for your choice. Vă mulțumim pentru alegerea de a vă uh, opri atunci când v-am făcut semnul că a expirat timpul. Doamna Blinkeviciu, de acum. Mulțumesc, domnule președinte. Problema romilor ne-a arătat faptul că guvernul Franței nu a transpus uh, regulile sau normele uh, directivei în legislația națională. Aș vrea să întreb dacă cumva după încă un scandal vom descoperi că nici alt stat membru nu a reușit să facă acest lucru, această transpunere. Nu e oare un semn cu privire la faptul că Comisia are niște uh, instrumente foarte sărace la dispoziție care să le determine pe statele membre să respecte regulile? Există o serie de fonduri destinate integrării romilor. Vorbim foarte multe lucruri aici, dar uh, ce se întâmplă dacă peste 5 ani ne vom regăsi în fața același subiect și vom constata că nu s-a realizat nimic concret. Nu credeți că ar uh, trebui să începem deja de campaniile de conștientizare? Aș putea să-mi acordați 10 minute, aș putea să dau ră răspuns la multe întrebările care au fost puse aici de către colegii noștri și alții legat de problematica uh, în România, țara pe care o reprezint, a acestei etnii rome. Uh, am pregătit un material amplu, dacă doamna comisar uh, acceptă, o să îl pun la dispoziție spre o informare a dânsei. Important este că una dintre marile dificultăți în rezolvarea acestei probleme a romilor este faptul că niciodată ea nu a fost corect definită. S a încercat mereu rezolvarea să fie împinsă către așa zisele state de origine. Situația de fapt dovedește că orice încercare de a defini problema romă în context național în condițiile în care nu există un stat naiunea romilor nu există ă, conduce la un eșec. acțiunea guvernului francez este una care nu are niciun fundament moral legal sau sociologic. noi ă, pentru acest lucru sprijinim comisia și pe doamna comisar în demersurile pe care le a început în legătură cu ă, procedurile legale menite nu doar să oprească procesul nefast început în franța ci să îl descurajeze pentru toi cei care vor încerca în viitor să procedeze într o manieră similară. comisia europeană trebuie să adopte o politică de tip comunitar. mulțumesc foarte mult și mulțumesc Ehm, și coordonatorilor și raportoarei. Voi vorbi doar un minut. Această problematică nu există în Franța doar ehm, vis-a-vis -vis de romi și alți cetățeni europeni au avut probleme. Li s-a interzis să folosească limba maternă, au fost discriminați colectiv. Eu ehm, solicit comisiei ca de fiecare dată în care principiile fundamentale ale Uniunii Europene și drepturile omului sunt violate, să acționeze mai hotărât. Din păcate, există state membre în care nu există vreo problemă legată de minorități, pentru că uh, aceste probleme sunt ă, bine rezolvate. dar uh, trebuie să acționăm pe plan comunitar astfel încât statele membre să fie descurajate să încalce principiile comunitare. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Îi dau uh, cuvântul doamnei Boscurt. Într-adevăr, doamnă Reding, Aș dori mai multe lămuriri. În primul rând, ați spus că veți analiza situația de la caz la caz. Dar una dintre problemele pe care le aduce expulzarea colectivă este faptul că este colectivă. Dumneavoastră credeți că această expulzare nu a fost colectivă? Bun. În ceea ce privește circula, circulara de pe 5 august, care a fost rectificată abia pe, pe 10 zile mai târziu. Deci, în această perioadă, persoanele au fost expulzate pe baza uh, etniei lor. Cum veți analiza această situație tot de la caz la caz? Eu cred că trebuie să analizăm și situația circulare, fiindcă este clar că pe baza acestei circulare a existat discriminare. Doamna Gonzalo, mulțumesc foarte mult. Aș dori să mai adaug două elemente foarte importante la această dezbatere. Vorbim despre îmbunătățirea situației romilor. Dar haideți să nu uităm că este vorba aici despre credibilitatea Uniunii Europene față de cetățenii europeni. Este prima dată când Comisia Europeană ia măsuri pentru a apăra principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Până acum, Comisia Europeană, Europeană a apărat concurența, piața internă, toate bune și frumoase, dar iată acum, pentru prima dată, ne confruntăm cu uh, o problemă care vizează principiile de bază ale Uniunii Europene. Ați spus, uh, deci, că Finlanda este o țară în care romii se bucură de un tratament uh, special, dar mai există dar în alte țări europene, romii eh, sunt obligați să cerșească. Cred că nu trebuie să uităm aceste principii de bază, doamna Papadopoulos. Έχω ακούσει αυτές τις μέρες και ενθουσιάστηκα από τη δυναμική παρέμβασή σας. Σήμερα ξανά έχετε αναφερθεί στο, στην ανάγκη σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους Ρωμαίου. Ați avut o intervenție foarte dinamică pe care o apreciez foarte mult, doamna comisar Reding dar există și multe alte minorități uh, pe care uh, ar trebui să ne concentrăm atenția. Eu vin din Cipru și știu că se vorbește și la noi de dreptul la liberă circulație, dar de asemenea știm că există deficite democratice și că nu există mecanisme europene, decizii europene care s-au luat în legătură cu încălcarea acestor drepturi. Iar în ce privește Cartea Drepturilor Fundamentale, aș vrea să știu, de fapt, pe ce se bazează optimismul dumneavoastră, speranța dumneavoastră că acum există modalitățile practice pentru a implementa ceea ce trebuie implementat. Pentru că tot ce spuneți dumneavoastră sunt niște uh, vorbe frumoase, dar noi așteptăm ca lucrurile să fie transpuse în practică. Așteptăm deja de atât de mulți ani să se realizeze aceste lucruri. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte bine că primăvara următoare Comisia Europeană și domnul comisar Reding în persoană va înregistra proceduri cu privire la modul în care au fost cheltuiți banii de statele membre și ne va informa în acest sens. E foarte important ca într-un raport paralel statul membru în cauză să furnizeze informații suplimentare cu privire la structurile din instituțiile care uh, au primit banii au acționat. De ce au fost uh, aboliți sau eliminate instituții importante care au fost foarte importante în zona romilor în aceste țări? De ce Comisia Antidiscriminare din țara mea uh, își vede personalul redus? E vorba totuși de instituții cheie care sunt desființate, eliminate, uh, cu ideea ca lucrurile să meargă mai bine Uh, dacă ne axăm doar pe cifre, pe uh, sume, nu o să ajungem prea departe. Statele membre trebuie să dea mai mulți bani. Dobra Gomez, ultimul vorbitor pentru această rundă. Mulțumesc, aș dori uh, să vă spun că eu sprijin deciziile care s-au luat. Trebuie să avem, să ocrotim drepturile omului ale cetățenilor europeni iar acești cetățeni în cauză sunt cetățeni europeni. În Portugalia folosim bani europeni pentru a promova integrarea populației rome. Avem uh, un program foarte bine pus la punct uh, um, pentru integrarea comunității țigane, finanțat de fondurile europene. Dar vreau să vă spun că un lucru important este să există voință politică în acest proces de integrare, iar eu aș dori să o întreb pe doamna comisar. Ce credeți că se poate face pentru ca responsabilii uh, politici, uh, cum ar fi președintele Băsescu, care au făcut uh, declarații inacceptabile privind dificultățile de integrare a populației rome. Se, se sugerează o atitudine plină de prejudecăți în ceea ce privește populația romă în această țară. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum dau din nou cuvântul comisarilor. Domnule președinte, cred că împreună putem să uh, nu cedăm, să fim ferm pe poziții fiecare dintre noi în statele membre pe care le reprezentăm și Comisia, sigur, în toate statele membre. Trebuie să fim fermi și să utilizăm posibilitățile pe care le avem la dispoziție. Și pentru a face acest lucru este nevoie de un caz juridic foarte clar. Și de aceea am început în februarie am spus că din februarie 2011 voi analiza toate statele membre din punct de vedere al implementării sau neimplementării directivei privind libera circulație fiindcă nu este o directivă oarecare aceasta, e o directivă care are legătura cu uh, drepturile omului, cu valorile pe care le promovăm noi. Și uh, nu este o directivă care elimină toate posibilitățile statelor de a acționa împotriva celor care dau dovadă de un comportament necorespunzător sau sunt infractori. Nu. Directiva spune foarte clar care sunt măsurile care pot fi puse în aplicare de statele membre uh, înainte de prezența pe trei, de trei luni pe teritoriul unei țări sau după cele trei luni, însă, foarte important, fiecare ființă umană, fiecare cetățean european are și dreptul de a fi tratat conform normelor procedurale care asigură protecția persoanei, chiar dacă persoana respectivă este acuzată de niște uh, greșeli și trebuie să ne asigurăm că toate acele reguli, toate acele norme sunt aplicate și la nivel transfrontalier și un element foarte important al acestei chestiuni este să ne asigurăm că respectarea justiției devine o realitate și nu o formă de discriminare împotriva unui grup sau altuia de cetățeni. Ne aflăm deci într-un mediu nou pentru că avem acum tratatul de la Lisabona care are aplicare și în domeniul justiției și avem Carta Drepturilor Fundamentale care se aplică, sigur, la toate nivelele. Și dumneavoastră, ca Parlament și noi, Comisia, trebuie să fim fermi și să spunem că e vorba de niște lucruri importante. Mă șochează când aud că mi se spune că ne-am înclinat, ne-am dat deoparte și n-am acționat așa cum ar fi trebuit. Pentru prima dată, comisia, colegiul ca întreg a început procedura de infracțiune și a declarat cu voce tare și politic că vom face acest lucru, că facem acest lucru. Deci e un semnal foarte important și vă rog să nu subestimați forța acestei acțiuni a comisiei. E adevărat, nu e o acțiune absolută, pentru că există niște reguli care trebuie aplicate de comisie. Nu poate doar să iasă în stradă fiindcă are o idee și să spună, ia uite ce vom face. Nu, există niște reguli care trebuie aplicate și am văzut că în ceea ce privește implementarea directivei, avem posibilitatea să acționăm și acționăm. Dacă problema va fi rezolvată mâine, Exact ca și în cazul oricărui alt stat membru, nu va mai fi nevoie să ne adresăm instanței. Deci e o procedură îndelungată, dar această procedură a fost inițiată deja și sper că acum și în viitorul apropiat vom începe toate aceste proceduri, dar că nu va trebui să le ducem până la final, că lucrurile se vor rezolva pe parcurs. Dacă statele membre rezolvă problemele pe care le-au într-o lună, în cinci luni, noi ne declarăm mulțumiți, fiindcă asta vrem să obținem. În ceea ce privește antidiscriminarea, foarte clar trebuie să verificăm faptele concrete și de aceea am solicitat decizii concrete, exacte, deci nu vrem să acționăm pe bază de teorie sau pe garanții politice, ci pe informații și date concrete care să arate cum comportamentul autorităților față de cetățeni uh, este derulat deci se derulează și avem nevoie de uh, documente care să dovedească faptul că există un comportament corect al acestor autorități. Cum am spus, garanțiile politice de ordin general nu sunt suficiente. Deci, vă rog, considerați acest pas ca un pas important foarte, ca un pas înainte foarte important și înțelegeți că prevederile noilor, noului tratat sunt aplicate de comisie. De ce n-am văzut asta până acum? Fiindcă nu aveam tratatul, nu aveam carta. Acum, întreg mediul de acțiune s-a schimbat și această modificare trebuie să fie pusă în practică, lucru posibil doar dacă toate instituțiile se îndreaptă în aceeași direcție. Mulțumesc, domnule Andor. Mulțumesc. Dați-mi voie să adaug câteva amănunte din discuției noastre. Există, evident, un element care a declanșat această dezbatere, evenimentele din Franța, dar și înainte de asta, mulți cetățeni europeni uh, au fost interesați de problematica uh, romilor pentru că există pe străzile din orașele lor atâția cerșetori pe care îi întâlnesc și de asemenea au existat evidențe legate de implicări în uh, fenomenul infracțional. De asemenea, uh, alte aspecte în contextul crizei financiare care apasă pe toată lumea. Dar în ce privește aceste tendințe sociale, demografice, în toate statele în care problematica, în care minoritatea romă um, are un procentaj de 8 până la 10%, apar probleme. Noi vedem acum care uh, sunt uh, rezultatele pregătirii școlare um, efectele faptului că nu există o integrare a romilor. De asemenea, faptul că există un uh, șomaj ridicat în rândul cetățenilor romi. Pierderile economice uh, sunt pierderi legate de lipsă de integrare, veniturile mici sunt de asemenea o urmare a acestei situații. Există rațiuni etice, politice, economice eh, care ne determină să abordăm această problemă într-o manieră cât mai complexă. Este în clipa de față o situație diferită față de programele anterioare privind fondurile europene de solidaritate, pentru că ne interesează și rezultatele sociale ale fondurilor structurale. Trebuie să vedem uh, care este modul de utilizare a lor. Nu mă tem că vom pierde uh, momentul, uh, importanța momentului actual, pentru că Sigur că ă, nu va fi ușor să rezolvăm aceste probleme sociale, mai ales pe fundalul crizei, dar am vorbit și cu reprezentanți ai guvernului maghiar, care urmează să preia în anul următor președinția Consiliului European și intenționează să elaboreze politici specializate pe integrarea romilor. Deci contăm și pe colaborarea cu următoarea președinție europeană în acest domeniu. Trebuie să uh, conștientizăm importanța acestei problematici, inclusiv prin uh, organizarea unor activități culturale și există un film de altfel care tratează acest subiect și pe care îl uh, recomand tuturor dacă au timp să îl urmărească. În ce privește uh, Cazul bulgar, care a fost menționat aici, este uh, relevant. Colaborarea noastră și operarea cu Fondul Social, într-adevăr, uh, uh, a creat probleme. Cei care au beneficiat de fonduri europene pentru coeziune socială în clipa de față nu mai activează, dar am întâlnit cu secretarul de stat din Bulgaria pe această competență și uh, sperăm să putem uh, rezolva lucrurile. În ce privește cooperarea cu guvernul român, există posibilitatea în octombrie octombrie, cu ocazia conferinței pe problematica uh, romilor, să avem întâlniri la nivelul cel mai înalt. Sperăm că ne vom întâlni cu uh, președintele Băsescu, cu primul ministru Boc, poate cu alți membri ai cabinetului va exista un dialog cât se poate de Uh, profund cu statele interesate și sperăm să înregistrăm progrese. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la cea de-a treia rundă de intervenții. Începe domnul Cles. Mulțumesc. Mulțumesc și doamnei Reding Eh, eu știu că dumneavoastră la un moment dat ați făcut o comparație destul de grotescă în legătură cu situația din eh, cel de-al doilea război mondial și știu că v-ați cerut scuze eh, la reprezentanții guvernului francez. Dar acum aș vrea să știu cum de este posibil ca abia cu câteva săptămâni în urmă să se fi uh, luat hotărârea de a controla în ce măsură fondurile europene Uh, privind integrarea romilor au fost sau nu bine utilizate de către statele naționale. Pentru că noi știm că și înainte de 2007 au fost uh, ceva probleme cu România și uh, Bulgaria în legătură cu folosirea acestor fonduri. Cred că există puțin în aceste state tendința de a lăsa alte state să rezolve problemele latente. Iar în legătură cu organizațiile romilor, aș vrea să știu um, dacă nu se implică și ele în a rezolva unor probleme, pentru că de multe ori copiii sunt forțați să cerșească. Mulțumesc, domnul Melo. Domnule președinte, vreau să spun că aceasta nu este doar problema Franței, ci a Europei întregi, iar răspunsul, reacția trebuie să fie europeană. O procedură de încălcare împotriva Franței nu rezolvă nimic, nu rezolvă problema de de fond și dacă învinuim numai Franța, nu este bine și este chiar incorrect. Franța de zeci de ani are un rol exemplar în ceea ce privește primirea cetățenilor. Celor care vor să fie primiți, bineînțeles, se găsesc în Franța persoane de toate etniile, de, de toate originile și ar fi foarte bune să vedem ce se întâmplă cu această comunitate, deci, de ce se întâmplă și acest de ce este problema de fond, fiindcă Uh, trebuie să acceptăm că cine alege o țară ca destinație are anumite obligații de, de, a, de a pune umărul la integrare și de a respecta uh, legile țării care îl găzduiește. Și dacă transformăm Franța acum într-o țară rasistă, xenofobă, așa cum vor să facă unii, ar fi o greșeală. Și uh, aici nu obținem nimic dacă aducem acest proces în instanță, nu rezolvăm problema de fond, domnule președinte. În încheiere vreau să spun că dacă dreptul la liberă circulație este un drept, mai există și alte drepturi, mai există uh, dreptul la școlaritate al, al copiilor, mai există uh, uh, dreptul de a nu alege cercetoria ca mod de viață și uh, dreptul de a nu Uh, nu crede că, că asigurările sociale ale țărilor bogate este foarte flexibilă și poate beneficia oricine. Deci, revin la planul juridic. Uh, această decizie uh, nu va rezolva problema de, de fond și dacă acest lucru s-a întâmplat acum în Franța, mâine se va întâmpla în altă țară, fiindcă nu, a, nu măturând lucrurile sub covor vom, vom rezolva ceva. Mulțumim, doamnă Verjat. Euh, Mulțumesc, comisar. Vreau să mă alătur tuturor celor care v-au mulțumit pentru modul în care ați um, abordat această situație. Eu um, mă număr printre francezii care au fost vizați de unele afirmații ale guvernului francez. Și nu înseamnă că dacă guvernul face anumite declarații, înseamnă că uh, Uh, dacă Franța uh, se simte ultrageată, este cazul pentru toată lumea și vă spun că nu este cazul pentru toate persoanele care doresc să se ocrotească drepturile omului. Pentru mine nu vă mișcați destul de repede, dar probabil că nu vă mira acest lucru. S-a vorbit foarte mult despre circulara despre 5, de pe 5 august care a fost retrasă, la fel um, uh, ca um, ca și circulara de pe 24 iunie, care nu a fost rectificată și pe această bază au, au loc în continuare expulzările. Iată, pe această bază, pe baza acestei circulare, se perpetuează acest fapt. Iar uh, circularea de pe 24 iunie, cred că și ea încalcă dreptul comunitar. Această circulară cere prefecților uh, să evacueze uh, Um, aceste, aceste tabere de, de romi pe baza uh, pe baza mai multor criterii, activitate infracțională, salubritate uh, și așa mai departe. Se, li, prefecților li se, li se cere uh, proprietarilor să ajungă la să introducă acțiuni în justiție. Se, se iau măsuri deci de de înlăturare a um, acestor persoane care nu sunt de naționalitate franceză. Știm că aceste expulzări sunt, uh, au loc imediat în momentul în care este vorba de rom. Dacă doriți dovezi, doamnă Renning, astăzi o să lansez un uh, apel primarului um, primarilor din Franța pentru a vă înștiința în momentul în care se întâmplă anume, anumite lucruri. Vorbitoarea este întreruptă, domnul președinte. Circulara despre 13 septembrie. Domnule președinte, vă rog frumos, dați-mi voie să vorbesc. Președintele întrerupe vorbitoarea. Deci această circulară uh, Uh, a dus la expulzarea a 441 de tabere de romi. Cred că nu este greu să uh, aveți lista acestor tabere și numărul persoanelor și, uh, care au fost expulzate după aceste măsuri. Vă mulțumesc. Cu scuzele de rigoare, domnule președinte, închei aici. Domnul Van der Stoff. Uh, Mulțumesc foarte mult. Doamna comisar Reding, când aveți de gând să, să nu mai criticați uh, guvernul francez care s-a folosit cum trebuie de legislația disponibilă? Comisia cere guvernului francez să-și, să uh, modifice legisla, legislația, un, un act de aroganță dacă există anumite plângeri privind legislația franceză, ar trebui ca instanțele Franței să se ocupe de acest lucru. Trebuie să respectăm um, tribunalele, pentru că pentru a um, critica legislația unei anumite țări ne folosim de tribunalele țării respective, nu de Comisia Europeană. Aici discutăm despre independență și dat fiind că doamna comisar Reding uh, a făcut o comparație cu, al doile, cu cel de-al doilea război mondial, înseamnă că și-a pierdut simțul măsurii. Cum putem să ne așteptăm ca doamna comisar să fie neută din moment ce a comparat cele întâmplate cu una dintre cele mai îngrozitoare uh, întâmplări ale celui de-al doilea război mondial. Cred că Comisia ar trebui să, uh, încercă să, să încerce să înleznească uh, încercările statelor membre de a expulza cetăenii care nu respectă legea. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să uh, le cer femeilor uh, rome care, cărora nu li se uh, aude glasul să depună mărturie în ceea ce privește modul în care li se încalcă drepturile omului și în ceea ce privește discriminarea pe care o suferă chiar în sânul comunităților lor. Aș dori ca aceste femei să ne povestească cum uh, fetelor nu li se permite să se ducă la școală, la școală pentru că trebuie să stea acasă, să aibă grijă de frai și surori, să aibă grijă de gospodărie și care după aceea trebuie să se căsătorească, să nască cât mai uh, repede, uh, chiar dacă sunt foarte tinere și ceea ce bineîneles le împiedică să urmeze școlarizarea și să se integreze în mod social. Aș vrea să ne povestească aceste femei, despre traficul cu femei, despre prostituție și aș dori să vă reamintesc, doamnă comisar, că în conformitate cu teoria drepturilor omului, încălcarea eh, drepturilor omului eh, la nivel privat de către uh, actorii privați trebuie să fie luate în considerare de către stat cu seriozitate, astfel încât statele membre și Uniunea Europeană are o datorie aici de a lua măsuri împotriva acestor încălcări ale drepturilor omului. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Hanner! Mulțumesc, domnule președinte. Să nu uităm că e vorba de oameni care au înființat tabere ilegale pe proprietatea altora și au fost deportați nu fiindcă sunt romi, ci fiindcă se comportă ilegal. Și apropo, nici nu măcar nu doresc să-și caute un loc de muncă, nici în Franța, în regat, nu doar în Franța, în Regatul Unit, de unde vin eu, am avut probleme similare cu tabere care au cauzat mari probleme. Am auzit despre uh, nediscriminare, dar dreptul proprietății, dar proprietarii de pământuri care se trezesc cu caravanele acelea pe terenurile lor, cu toate stricăciunile și gunoaiele pe care le lasă în urmă. Comisara Reding vrea să protejeze dreptul romilor. E vorba de dreptul de a-și instala tabere ilegale pe pământurile altor oameni? Nu prea cred. Sigur, romii au, drept, dar, au drepturi, dar și toți ceilalți membri ai societății, cei care dețin acele pământuri înmormânturi, de exemplu. Spuneți că soluția este să integrăm romii. Doresc să fie integrați? I-a întrebat cineva dacă vor să se angajeze, dacă vor să locuiască în locuințe sociale? Au un stil de viață care nu implică așezarea într-un singur loc. Asta e problema. Thank you. Thank you all for your... Vă mulțumesc tuturor pentru cooperare. Mai avem cât uh, ne-a mai rămas puțin timp pentru remarcine finale. Dăm cuvântul întâi doamnei comisare Reding. Aveți cuvântul. În conformitate cu declarațiile guvernului francez, 80% din persoanele care locuiesc în aceste tabere ilegale sunt de naționalitate franceză. În al doilea rând, avem legi în Europa, legi naționale, legi europene, care permit guvernelor să pedepsească infracțiunile. Aceste legi sunt aplicate persoanelor, indivizilor, nu grupurilor de oameni. Este clar că directivele europene trebuie să fie implementate în legislația națională. Asta nu e o alegere pe care statele o pot face, e o obligație și Comisia nu dispune de dreptul de a alege, ci de obligația de a se asigura că acest lucru se întâmplă în realitate. Și acesta este motivul pentru care s-a hotărât astăzi de către Comisie procedura de infracțiune. Așa decurg lucrurile normal în instituții, așa funcționează ele. Și aș vrea să vă spun că hotărârea cu privire la ce este și ce nu este lege europeană, drept european, nu este o hotărâre a Comisiei. E o hotărâre care este uh, luată de legiuitori, și anume Consiliul, Consiliul de Ministri, deci cu reprezentanții tuturor statelor membre, care convin asupra legilor împreună cu Parlamentul European. Așa se fac legile în Europa. Statele membre trebuie să fie de acord și statele membre sunt și cele care trebuie să aplice această lege așa cum a fost ea convenită. Pacta sunt servanta, asta este baza unei bune funcționări a instituțiilor europene. Comisia tot ce poate face este să ia decizii pe baza legii cu privire la ceea ce va face și asta vom face în cazul Franței și în cazul altor state. Și sper că toate aceste frământări, toate acest scandal a servit unui scop și anume fiecare guvern să se simtă de acum înainte responsabil de combaterea sărăciei fiindcă sărăcia nu e doar o problemă a romilor. De asemenea, responsabil să combată discriminarea împotriva femeilor, care are o rată foarte ridicată în comunitățile de romi, știm cu toții asta, și acesta este unul dintre motivele pentru care importanța îngrijirii copiilor de la cele mai mici vârste și uh, aducerea la școală a copiilor romi, mai ales a fetelor din această comunitate. Deci aducerea acestora la școală e foarte important, lucru care este avut în vedere și de grupul de acțiune care analizează modul în care sunt sau nu sunt utilizate fondurile și concluziile acestui grup, care nu vor fi emise anul viitor, apropo, ci la finele anului acesta, și pe baza acestor concluzii vor fi formulate niște propuneri. Și aplaud faptul că Parlamentul European s-a angajat de asemenea să acționeze pentru a vedea cum putem lucra împreună pentru ca această situație inumană a minorității rome poate să-și găsească rezolvarea în viitor. Sunt de acord cu toți cei care au spus, într-un mod foarte realist, că este o problemă care uh, deja durează de secole. E o problemă care nu poate fi rezolvată printr-o decizie, printr-o hotărâre pe care să o luăm noi. Este o problemă care poate fi rezolvată atunci când toată lumea își asumă responsabilități E vorba de schimbarea de mentalitate, e vorba de acțiune pentru a salva următoarea generație de romi, care acum sunt copii. Și atunci ei, la rândul lor, cu o altă mentalitate, vor putea să își conducă viața într-un mod diferit. Acestea fiind spuse, tot ce facem aici, tot ce discutăm aici, se bazează pe prevederile tratatelor, care, la rândul lor, se bazează pe voința comună a europenilor. Încă din anii 50 am hotărât să ne construim viitorul comun pe valori. Valori care întotdeauna sunt prioritare. Îmi pare rău că în trecut nu s-a vorbit suficient despre aceste valori și sper că de acum înainte valorile se vor reflecta în acțiunile noastre politice, în legile pe care le vom adopta și în legile pe care le vom implementa. Și puteți conta pe comisie că va susține aceste valori, fiindcă ele stau la baza Uniunii Europene. Nu sunt o posibilitate sunt o obligație și nu doar pentru minorități, ci pentru toată lumea. Mulțumesc, doamnă comisar. Într-adevăr, vrem să vă mulțumim cu toții. Vă mulțumim pentru efortul de a vă axa pe aspectele cheie și de a de da niște răspunsuri concrete la toate intervențiile din această dupămasă. Domnule Andor, acum aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să răspund la o întrebare care este o întrebare cheie. Doresc romii să fie integrați? Cred că trebuie să interpretăm corect ceea ce ne propunem prin integrare, prin incluziune socială și să vedem toate aceste fațete din perspectiva romilor. Noi nu vrem să omogenizăm societatea anulând diversitatea atunci când vorbim de integrare sau de incluziune. Vorbim despre o societate care să se bazeze și să respecte diversitatea dar care să dispună de asemenea de drepturi universale și în care să nu existe discriminare, să existe participare în producerea uh, bunăstării națiunii. Este foarte adevărat că uh, de-a lungul secolelor romii s-au aflat întotdeauna la marginea societății în Europa Centrală și în Balcani, dar este de asemenea adevărat că înainte de schimbările din 89-90, majoritatea romilor au avut locuri de muncă, au fost într-un fel integrați în societate, chiar dacă este adevărat că multe din acele locuri de muncă nu necesitau o înaltă calificare. Dar eh, ei lucrau în construcții, în industria grea. Din păcate, ei și-au pierdut aceste locuri de muncă și în, în, în niciun caz nu au motive să se bucure că uh, treptat au fost excluși de la o integrare socială. Din păcate, ultimele decenii au dus însă la un asemenea fenomen și um, a apărut în felul acesta această problemă socială foarte complexă a apărut această sărăcie extremă, lipsa de o uh, educație adecvată, nu doar uh, faptul că um, nu au învățat copiii să scrie, să citească, dar uh, și multe alte lacune în educarea lor. Ei bine, eu zic că acesta este un cerc vicios. Iar o situație în care există un regres economic, există din acest punct de vedere pierderi pentru toate categoriile sociale, pentru uh, societățile sau grupurile cele mai vulnerabile, uh, urmarea poate fi o marginalizare accentuată. Noi trebuie să încercăm să spargem acest cerc vicios, să producem uh, o inversare a evoluției uh, și să încercăm să facem față cu bine acestor provocări. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Cred că sunteți de acord că a fost o întâlnire rodnică, a fost un schimb de vederi intens și uh, acum observațiile finale din partea colegei noastre, din uh, partea Comisiei de Ocupare a Forței de Muncă, doamna Berez, și după aceea vom încheia întâlnirea noastră de astăzi. Mulțumesc foarte mult, uh, stimate președinte, stimați colegi, mă bucur foarte mult că a avut loc această audiere. Este foarte important ca Parlamentul European să poată ține această dezbatere acum. Um, mă este foarte important uh, angajamentul Comisiei în acest dosar uh, în ceea ce privește susținerea valorilor Uniunii Europene și dumneavoastră ați vorbit despre faptul că intrarea în vigoare a Cartei Drepturilor Fundamentale schimbă situația și reprezintă pentru Uniunea Europeană un temei foarte bun pentru o acțiune hotărâtă în acest domeniu. Cred că pentru noi acest lucru este hotărător cu atât mai mult cu cât, uh, iată, nu am depășit încă criza, iar în această criză se trezesc tot felul de reflexe de populism și discriminare, iar noi trebuie să combatem aceste lucruri, fiindcă nu vom reuși să depășim criza uh, dacă uh, negăm modelul Uniunii Europene și aici trebuie să luptăm împotriva discriminării și împotriva sărăciei. Iată de ce doresc să-i spun încă o dată comis- domnului comisar Andor că la Comisia pentru Ocupare noi așteptăm cu foarte uh, mult uh, hotărâre inițiativa care va fi luată în cadrul strategiei 2020 în ceea ce privește punerea în aplicare a acestei strategii pilot în domeniul luptei împotriva sărăciei, fiindcă în ceea ce privește romii, acesta este un exercițiu practic de punere în aplicare a acestei strategii, fiindcă trebuie să obținem și trebuie să obținem rezultate aici. Iar în cele din urmă, în momentul în care uh, veți începe reforma Fondului Social European și punerea în aplicare a acestui fond, noi, în cadrul Comisiei pentru Ocupare, vom uh, studia strategia și coerența sa în ceea ce privește lupta pentru combaterea sărăciei, știind din experiența noastră că o intervenție publică um, pozitivă are nevoie de capacități administrative și, în egală măsură, are nevoie de condiții optime de dialog cu toți actorii implicați. Până la urmă îmi dau seama că această, obse- această observație poate fi plăcută, poate fi făcută fără îndoială pentru o țară ca România, dar bineînțeles și pentru Franța. S-ar putea aplica această observație, fiindcă condițiile de dialog cu toate comunitățile nu au fost poate la înălțimea mizelor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc tuturor membrilor pentru cooperare de care au dat o vadă și eh, pentru implicarea lor în, în această eh, reuniune. Mulțumesc eh, directorului Agenției Drepturilor Fundamentale, mulțumesc președinției belgiene și a venit vremea ca Uniunea Europeană să aduc aminte că după ce a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona cu Carta Drepturilor Fundamentale, este limpede că noi ne bazăm pe principii și pe valori, iar ace- unele dintre acestea au fost uh, accentuate pe parcursul um, ședinței noastre. Nediscriminarea este obligatorie prin lege, iar Comisia Europeană este mai mult ca niciodată gardianul acestor noi reguli de joc, acestor noi principii și valori care sunt consfințite prin tratatul de la Lisabona, astfel încât uh, Comisia își face datoria, noi ne facem datoria, noi am făcut dator- ne-am făcut datoria discutând această chestiune și adoptând rezoluția pe care am adoptat-o pe data de 9 septembrie și acum fiecare stat membru trebuie să coopereze în continuare cu instituțiile europene pentru a îndeplini principiul combaterii discriminării pe întreg teritoriul Uniunii Europene, pentru a asigura incluziunea socială, integrarea care reprezintă principalele obiective la nivel european Iată, deci, sunt multe de făcut, avem uh, cale lungă de străbătut, dar cred că ne-am adus contribuția la ambiția uh, și obiectivele noastre, obiective pe care trebuie să le atingem împreună și această discuție, precum și rezultatele acestei ședințe, reprezintă un prim pas. Vă mulțumesc tuturor!